Uh, so, ladies and gentlemen. Așadar, doamnelor și domnilor, dacă îmi permiteți, <laughs> v-aș invita să luați loc. Mai e puțin timp să aducem pe toți aici. Sunt mulți pe care am dorit să-i auzim și am dorit să utilizăm cât mai eficient timpul. Deci vă rog să luați loc ca să putem începe. good afternoon, everybody. Uh, Bună ziua tuturor. Mă numesc Malcolm Harbour. Am fost uh, ales uh, președinte al acestui, acestei comisii a Parlamentului European. Sunt membru al delegației britanice din partea Partidului Conservator și m-am ocupat de 10 ani, mă ocup de 10 ani deja de probleme legate de piața internă. E o cinste deosebită să conduc această comisie pe probleme de piață internă și drepturile consumatorului. Am plăcerea de a ura bun venit multor colegi parlamentari din uh, parlamentele din întreaga Uniune Europeană pentru a putea face un schimb de păreri și a discuta astăzi despre această propunere foarte importantă referitoare la plățile întârziate și reproiectarea sau reformarea propunerii în cauză. Am primit și văzut deja multe dintre materialele dumneavoastră și o șansă reală să ne întâlnim față în față, să vă ascultăm. Desigur, în baza noilor prevedere ale tratatului de la Lisabona, implicarea parlamentelor naționale a fost uh, întărită semnificativ. Acest uh, parlament a fost în linia întâi. Am avut o întâlnire foarte reușită privind directiva drepturilor consumatorului în legislatura trecută și e prima șansă de la alegeri să avem o altă întâlnire. Mă adresez acum colegilor din Parlamentele Naționale că la ora 5 și jumătate, după ce încheiem această reuniune, vom avea prima reuniune video cu colegii din Adunarea Națională a Franței. Oricine vrea să vadă cum funcționează, este binevenit să asiste. Dacă merge bine, sperăm să fie un precursor în uh, continuarea legăturilor cu parlamentele naționale. Alte cuvinte introductive. Mă bucur să urez bun venit doamnei Barbara Vaila, care este raportoarea Comisiei privind această directivă sau revizuirea directivei privind plățile întârziate. Raportorul are un rol esențial în lucrările comisiei parlamentare. Ea se ocupă în special de dosarul acesta. A făcut deja foarte mult în acest sens, a animat o dezbatere publică cu factorii implicați și are și sarcina dificilă de a propune amendamente comisiei vor fi ocazii pentru alte grupuri politice să înainteze amendamente și apoi se va ocupa de a se ajunge la compromis și apoi de vot. E o sarcină importantă și pentru fiecare raportor din Parlamentul European există și raportor din umbra. Doamna Weiler este de la grupul socialiștilor și democraților, dar o să auziți lor de cuvânt de la alte grupuri care sunt raportori din umbră și se implică în discuții și va exista un schimb de păreri și contribuții și cu dumneavoastră și cu ei. Uh, o salut și pe doamna Liliana Brickman, directoare de la DG Enterprise și Industrie de la Comisia Europeană. După cum probabil că știți din tratat, Comisia Europeană are dreptul de inițiativă de a face această propunere. Acum e sarcina noastră să o examinăm, să o aprobăm și o să-i dau și doamnei Brickman șansa să comenteze multe dintre lucrurile pe care le va auzi de la dumneavoastră. La începutul examinării propunerii am invitat-o pe doamna Brickman să ne prezinte evaluarea de impact a Comisiei cu privire la această propunere, cu cercetarea și analiza motivele pentru care au crezut că trebuie să fie îmbunătățită. Ce n-am inclus în dosare este disponibil pe pagina de internet. Vă recomand să examinați aceste materiale. Știți că mulți ați cerut autorităților naționale să se ocupe de această evaluare de impact în, asupra economiilor dumneavoastră naționale. Care este ideea audierii de astăzi? Uh, yes. Uh, I'm also, because uh, it's just been pointed out to me, I'm also very... Mă bucur, după cum mi s-a atras atenția, să salut și prezența domnului uh, Michel Barnier, comisarul desemnat pentru piața internă, care vine aici încă în calitate de membru al Parlamentului European și membru activ al acestei comisii. Deci ne bucurăm să vă urăm bun venit, probabil pentru ultima oară ca membru al comisiei, astăzi și mâine. E o plăcere deosebită. Avem și membri din statele membre și uh, Spania este reprezentată aici. Consiliul examinează și el în același timp această propunere. Salut diversi reprezentanți și de la alte guverne pe care probabil că îi cunoașteți. Alte câteva observații. Cred și sper că auziți traducerea, spune vorbitorul, interpretarea în 23 de limbi. Sper că se aude bine. Dacă aveți nevoie de ajutor, avem o echipă care vă stă la dispoziție. Salut și pe mulți observatori la reuniune, în special vreau să urez bun venit unui grup de elevi din circunscripția domnei Weiler, care au venit să vadă ce face doamna Weiler ca membră de seama comisiei noastre. Acum, în legătură cu procedura pe care o vom urma, există un fel de calendar sau orar al reuniunii vor exista două părți. Există o chestiune deosebit de delicată în legătură cu plățile întârziate și autoritățile publice. Am dorit să o discutăm în a doua parte a ședinței. Știm că aveți multe comentarii în acest sens și deci vom împărți ședința în două. O să vă invităm să contribuiți la ambele părți. În prima parte a ședinței ne vom ocupa de celelalte aspecte generale prevederi contractuale, penalizări și alte lucruri pe care le cunoașteți. Doamna Bernadette Verniot, vicepreședinta Comisiei din Franța, va prezida această ședință, a partea ședinței și eu voi reveni în a doua parte. Nu avem foarte mult timp la dispoziție, vreau să auzim cât mai mult din partea dumneavoastră. Așa că o să vă invităm să nu depășiți două minute și va exista un ceas care va fi pornit la fiecare segment. Sper că nu va fi prea restrictiv. Dacă avem mai mult timp și mai puține intervenții, vom putea acorda mai mult timp. Am invitat parlamentarii să trimită, dacă doriți să luați cuvântul, o foaie de hârtie. Nu vă cunoaștem pe toți, dar colegii o să îmi semnaleze și vom avea o ordine de intervenții de la comisia noastră. Cam asta e ce doream să vă spun deocamdată. O să invit pe doamna Barbara Bailer să prezinte contextul, apoi domnul Baldassari de la Comisia pentru Afaceri Juridice o să spună câteva cuvinte despre ce fac ei și domnul De Angelis de la Comisia pentru Industrie, Cercetare, o să ia cuvântul. Și celelalte două comisii au un interes real și o să le dau câte două minute pentru a prezenta aspectele de interes și o să fiu foarte strict cu timpul. Doamna Vailor o să aibă patru minute și apoi vom intra în partea principală a ședinței. Sper că e clar pentru toți și acum o să-i dau cuvântul doamnei Weiler. Vă mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi ca la început să menționez un lucru și anume să îi salut pe colegii din parlamentele naționale, pentru că și eu, la rândul meu, am fost membru în Parlamentul Național și îmi amintesc cu plăcere veneam și noi am fi venit și noi în trecut, aici la Bruxelles, să participăm la ceea ce se petrece aici. Atunci nu a fost posibil acest lucru, iată însă că tratatul de la Lisabona permite acum acest lucru și sper că veți profita de această posibilitate și de posibilitățile ulterioare de a vă exprima opinia aici în Parlament. Astfel, veți putea veni cu ideile proprii pentru ca noi să obținem un document legislativ mai eficient și mai fezabil. Care sunt ideile cu privire la directiva privind tranzacțiile comerciale și întârzierile? Este vorba despre o morală a acestor tranzacții comerciale care trebuie îmbunătățită peste tot în Europa. Sigur că discutăm prin prisma programului de redresare economică la nivel european și, nu în ultimul rând, discutăm și despre situația IMM-urilor din Europa din cadrul Small Business Act. Toate acestea toate aceste documente au scopul de a îmbunătăți situația plăților în tranzacțiile comerciale și, nu în ultimul rând, cu sprijinul Comisiei și cu sprijinul Consiliului țintim spre debirocratizare. Întârzierea efectuării plăților reprezintă un fenomen pe care vrem să-l combatem peste tot, nu doar în ceea ce privește autoritățile publice, ci și în sectorul privat. Inițiativa Comisiei ajută IMM-urile, dar totodată ajută și firmele mai mari. Practic, ajută tot mediul de afaceri din Uniunea Europeană. Astfel, se ajunge la un mediu mult mai corect și mai onest. Astfel, salut ideea cu care a venit Comisia și anume de a lua propunerea și legea din anul 2000 și de a o reforma putem să fim și foarte critici și să spunem că da, am fi putut să ne preocupăm de această chestiune mai devreme, dar iată că a soțit timpul și pentru aceasta. Vă spun din capul locului că încă nu am elaborat raportul, prefer să aștept mai întâi, să ascult opiniile dumneavoastră, să ascult criticile care vor fi exprimate pentru ca ulterior, vineri și luni, să trec la treabă și să pregătesc proiectul. Așadar, este momentul oportun de a veni și a vă exprima ideile pentru a influența tot acest demers. Cel mai important aspect pe care vrem să îl discutăm cu dumneavoastră este implementarea și utilizarea directivei. Sigur că este o directivă valabilă pentru sectorul uh, public, dar și pentru sectorul industrial și economic. Pentru sectorul public însă am prevăzut sancțiuni mai drastice, asta pentru că noi suntem de părere că acest sector trebuie să ofere în primul rând un model și pentru că acest sector beneficiază de un cadru financiar mai bun. Totodată, sectorul public este acela care oferă un, un, un buget foarte bine pus la punct de regulă. În orice caz, ceea ce nu vrem este să oferim uh, o concurență, să creăm o concurență între sectorul public și sectorul privat cu această directivă. Pot să vă spun de pe acum că pentru sancțiune de 5%, uh, sancțiunea de 5% a fost, a fost privită ca fiind una uh, mult prea prost reglementată, motiv pentru care vom modifica această chestiune acum. Împreună cu Comisia Jurii, vom uh, trata și chestiunea acelor uh, abisuri care au luat naștere, pentru că aceste chestiuni uh, au dus la apariția unor excepții de, la care s-a putut face apel. De asemenea, directiva noastră vrea să îmbunătățească și rolul comisiei în ceea ce privește implicarea în plățile întârziate și, totodată, vrem să oferim statelor membre un instrument eficient, un instrument practicabil care să poată fi utilizat. Vrem să luăm și mm, sistemul englez, sistemul uh, englez care oferă un exemplu pozitiv în acest sens și să-l transpunem în directiva noastră. Acestea sunt ideile mele până acum. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much indeed, uh, Barbara, and I think uh, you will have a Mulțumesc, Barbara. Cred că vei avea posibilitatea să mai iei cuvântul, așadar vom afla ceea ce ai de spus și pe parcurs. Domnule Baldesari, două minute. Silente Arbor. Domnule Harbor, doamnă Weiler, dați-mi voie întâi de toate să vă felicit pentru organizarea acestei întâlniri după cea din 4 noiembrie, care este parte a unei hotărâri de revizuire a directivei, tocmai pentru a favoriza dezvoltarea echitabilă a pieței interne. Și, în consecință, pentru acest lucru, toate părțile interesate trebuie să fie consultate. De asemenea, vreau să salut reprezentanții parlamentelor naționale. Noua propunere urmărește îmbunătățirea și consolidarea acestei directive. În acest sens, noul text optează pentru o diferențiere esențială între întreprinderi debitoare pentru care sunt prevăzute mijloace de recurs facultative și uh, administrații publice uh, credit debitoare care trebuie să plătească compensări la solicitarea întreprinderilor care trebuie să-și primească banii propunerea este destul de uh, strictă în ceea ce privește administrațiile publice și având în vedere evaluarea de impact făcută de comisie, s-a dovedit că acestea au o atitudine uh, destul de dăunătoare în ceea ce privește plățile. De asemenea, contractele publice ale statelor membre din 2007 s-au ridicat la peste 1943 de miliarde de euro influențând astfel în mod semnificativ dezvoltarea pieței interne și uh, a IMM-urilor. Acestea fiind spuse, am să-mi limitez intervenția la unul dintre principalele obiective ale acestei audieri, fără a intra pe fondul problemei pe care uh, vom putea să o discutăm ulterior. După părerea mea, audierea de astăzi este una esențială pentru a semnala o situație de fapt care trebuie să uh, însoțească această propunere, și anume dorința de a avea un text final echilibrat care să stimuleze uh, și nu să uh, blocheze dezvoltarea. Astfel spus, cred că trebuie să avem o abordare realistă a problemei și să acționăm din punct de vedere legislativ pentru a oferi o bază solidă pentru dezvoltarea pieței interne. Trebuie să avem în vedere criteriile de la Maastricht și uh, capacitatea bugetară a statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc pentru faptul că ați atras atenția asupra subiectelor pe care vă axați dumneavoastră și acum domnul De Angelis, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule raportor Weiler. Apreciez și eu foarte mult inițiativa aceasta, care este extrem de utilă. Intrăm acum în faza cea mai importantă, cea mai semnificativă a acestui subiect care este extrem de relevant pentru Europa. De asemenea, vreau să salut deputații din parlamentele naționale. Această problemă este una destul de mare pentru IMM-uri, mai ales în acest moment de criză financiară și economică internațională care afectează multe companii, multe familii și mulți uh, lucrători. Doamna raportor are dreptate, este foarte important să avem în vedere domeniul de aplicare și trebuie ca directiva să fie una uh, foarte incisivă. Trebuie să ofere un răspuns concret la o problemă care uh, blochează activitatea multor IMM-uri. În ceea ce privește subiectele uh, strict legate de directivă, vreau să subliniez anumite aspecte. În primul rând, în, uh, extinderea sferei de aplicare a directivei, un subiect care trebuie discutat. Apoi, stabilirea termenilor de plată, reducerea uh, marjelor uh, de excepție, de derogare. Este un aspect important să reducem aceste marje. Dreptul companiilor de a fi informate și în acest sens trebuie să fie organizată o campanie de informare, de diseminare a informațiilor foarte eficiente. Acestea sunt câteva dintre aspectele care ar fi foarte important să le discutăm astăzi, fără îndoială atunci când vom intra pe fondul problemei și pe patru începem discuția în Comisia ITRE, putem să uh, aprofundăm lucrurile și mai mult și să formulăm un text foarte ferm și strict pe acest subiect. Mulțumesc! foarte mult pentru aceste subiecte. Le mulțumesc colegilor pentru introducerile făcute. Am să-i dau acum, doamnei președinte, uh, Vanie cuvântul și am să-i dau ocazia să fie moderatorul acestei prime părți a discuției. Merci, Monsieur Président. Bonjour. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Bine ați venit, dragi reprezentanții ai parlamentelor naționale. Am solicitat și am sperat să avem un tratat de la Lisabona, iată îl avem și acum toate cele 27 de state membre pot lucra împreună pentru a construi o piață internă mai puțin fragmentată pentru binele cetățenilor și a companiilor. Așa cum s-a spus, există aceste trei surse de directive uh, și în prima parte ne vom concentra pe uh, aspectele legate de întreprinderile private. Fiecare dintre dumneavoastră are două minute pentru intervenție. Vă rog să respectați timpul pe care îl aveți. O să începem cu Portugalia. Domnul José Ribeiro are cuvântul. Mr. Chair, I would like to use the word for the second part of the discussion. Domnule președinte, aș vrea să, fol să folosesc posibilitatea de a vorbi în a doua parte a dezbaterilor. Vă mulțumesc. Bun, alors les, les notes étaient fausses, excusez. Am uh, reținut, am să dau atunci cuvântul Irlandei. Domnul uh, Michael Ryan va avea cuvântul. Uh, we should speak to the second part of the discussion. Voi lua și el cuvântul în a doua parte a discuțiilor, vă mulțumesc. Voilà. <laughs> Bun. Alors, on va donner la... Am început rău, se pare. Atunci, vom da cuvântul... Am să dau cuvântul colegei mele, Hanslik. Așa am mojego nazwiska. E, panie Îmi cer scuze, nu am fost atentă și nu mi-am auzit numele. Domnule, doamnă președintă, doamnă raportor. Aș vrea să vă salut pe toți. Sunt foarte încântată de faptul că pot lua uh, cuvântul în această parte a discuțiilor, având în vedere că modificările directivei despre care discutăm astăzi sunt așteptate de foarte mult timp, mai ales de către întreprinderile mici și mijlocii, fiindcă tocmai aceste întreprinderi sunt interesate de punerea în intrarea în vigoare cât mai rapidă a acestei directive. <coughs> Companiile noastre se întrebau dacă această directivă ar trebui să se axeze doar pe uh, întreprinderile publice. În țara mea, problema aceasta cu întârzierea plăților uh, se întâmplă nu doar la nivelul tranzacțiilor dintre IMM-uri și administrația publică, ci există astfel de probleme și în relațiile comerciale dintre întreprinderi, dintre mai multe întreprinderi, lucru care împiedică buna funcționare acestora. IMM-urile sublinează adesea că întârzierile care apar în efectuarea plăților dinspre sectorul public este dăunător pentru ele, fiindcă Adesea e vorba de sume importante pentru aceste IMM-uri și dacă plata nu se face la timp, în termenul stabilit, uh, fluxul lor de numerar are de suferit. Adesea, sumele în cauză, sumele datorate, împiedică întreprinderile să își achite obligațiile față de alte întreprinderi cu care colaborează, de exemplu și cred că important în acest caz este ca tranzacțiile între întreprinderi să fie și ele în sfera de aplicare a acestei uh, directive. Fiindcă astfel funcționarea lor ar putea să fie mult mai eficientă. Reprezentanții IMM-urilor cu care am discutat ne spun că e nevoie de o legislație care să împiedice mari distribuitori să impună micilor furnizori termene de plată care uneori depășesc chiar și 100 de zile. Un ultim aspect pe care vreau să-l uh, discut e vorba de dreptul de recuperare a cheltuielilor administrative și a altor cheltuieli legate de întârzierea efectuării plăților. cheltuielile legate de acțiunea în instanță sunt foarte mari și de aceea IMM-urile nu recurg la această metodă. Deci, dacă acest lucru va fi introdus în directivă, IMM-urile vor avea instrumentul necesar pentru a acționa în justiție companiile care le datorează sume importante. Și un ultim aspect asupra căruia aș dori să insist, foarte important, este informarea, diseminarea informațiilor uh, cu privire la posibilitatea de a ne folosi de drepturile date de această directivă. Știu că am depășit timpul, deci și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Aș vrea să vă rog să vă respectați cele două minute. N-am vrut să o întrerup pe colega mea, dar este important să țineți minte pentru că avem reprezentanții parlamentelor naționale care nu pot veni aici tot timpul și trebuie să aibă suficient timp să se, um, să-și prezinte părerile. Doamna Eva Hogel din Germania, aveți cuvântul. Frau Vorsitzende, Frau Vorsitzende, Frau Berichterstatterin, ja, ich... Doamnă președinte, doamnă raportor, iau cuvântul acum în prima parte, dar dacă mi este permis să spun un minut și în a doua parte ceva cu privire la uh, cea de-a doua temă, aș aprecia foarte mult acest lucru. Mulțumesc în numele Bundestagului uh, pentru posibilitatea de a fi astăzi aici. Uh, în ceea ce privește instrumentarul oferit acum de tratatul de la Lisabona, care ne permite o implicare mai uh, concentrată aici uh, la Bruxelles, să știți că uh, suntem foarte încântați de acest lucru și vom profita de această posibilitate. Sigur că într-o astfel de discuție țin seama de faptul că um, această nouă directivă trebuie să fie în concordanță cu legislația noastră națională și, ca politician german, sigur că uh, aș vrea să nu se ajungă la o scădere a standardelor deja impuse în Germania. Iată un punct foarte important pentru mine. În primul rând, aș dori să vorbesc despre compensațiile prevăzute în această directivă la articolul 5. Este vorba de uh, acele 5% despre care a vorbit deja doamna raportor. 5% s-a spus că este prea mult. Sunt de acord cu această chestiune. M-aș bucura dacă această marjă ar scădea. De asemenea, în Germania se spune că um, în această directivă nu este nevoie să se menționeze uh, penalizările și compensațiile, pentru că noi avem suficiente legi care reglementează aceste aspecte. Profit de această ocazie pentru a ruga cele trei instituții, Comisia, Parlamentul, Consiliul, să renunțe la penalitățile prevăzute la articolul 5, la dobânzile cu privire la recuperarea uh, plăților și la cheltuielile administrative de recuperare. Ca sancțiuni, poate că um, am, acestea au fost menționate ca fiind sancțiuni. Cred că însă um, este suficient pentru prima rundă. Uh, dacă aș avea posibilitatea să iau uh, cuvântul și în a doua parte, v-aș fi tare recunoscătoare. Vă mulțumesc. Merci. Euh, mulțumesc. Cred că ați respectat timpul de cuvânt, deci poate că domnul președinte o să-i acorde un minut și în a doua parte. Acum urmează cineva din partea Senatului polonez, domnul Smolevici. Sper că nu v-am pocit numele, nu vorbesc prea bine poloneză, spune vorbitoare. Unde e? Să bardzo dobrze, nic pani nie przekręciła. Mulțumesc, domnule președinte. Ați pronunțat perfect numele meu. Aș vrea să uh, vă transmit uh, urări de bine din partea Senatului polonez această directivă privind plățile întârziate e foarte importantă pentru că e vorba de dezvoltarea socioeconomică. Poate că nu e foarte clar de la prima vedere, dar e ceva care are o influență asupra dezvoltării economice. De altfel, cred că întreaga problematică se leagă și de criză, de conjunctura economică. Într-o perioadă de criză, aceste plăți sunt uh, efectuate încă și cu mai mare întârziere. Aceasta privește în special uh, efectul negativ asupra IMM-urilor. Trebuie să ne concentrăm în dezbaterea noastră asupra acestor mici întreprinderi, pentru că ele sunt uh, cele mai afectate, care întâmpină probleme deosebite pentru a recupera, pentru a încasa aceste plăți întârziate. Cred că ar trebui să se stabilească mai întâi uh, echilibrul în ce privește sancțiunile. 5% mi se pare cam mult. Poate că ar trebui să se introducă sancțiuni treptate, mai multe trepte și nu acelea sancțiuni pentru cineva care întârzie o zi și altcineva care întârzie zeci de zile sau luni de zile. Cred că trebuie neapărat să subliniem acest aspect, pentru că IMM-urile se tem că atunci când trec la recuperarea plăților, s-ar putea să-și piardă clienții și le e frică să-și piardă clienții. Este o mare amenințare și o pierdere de clienți ar putea să ducă la blocaje de plăți la întârzieri și mai mari în întregul lanț. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum din partea liberalilor domnul Krasman ca raportor din umbră. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte a spus o colegă în introducere că apar deseori probleme și anume că și anume că în, apar, apar probleme în sectorul public și cu uh, plățile care trebuie efectuate la acestea. De aceea, pentru IMM-uri ar fi util dacă s-ar stabili din capul locului, să zicem, un termen de 60 de zile, termen în care se poate efectua plata. Și sigur că în acest termen pot fi negociate mai mult sau mai puțin plățile. De cele mai multe ori se vorbește despre acel, acele 5%. Însă vreau să vă amintesc ce înseamnă uh, cei, acei 5%. La 100 de euro sunt 5 euro, la 1000 de euro sunt 50 de euro și așa mai departe. Deci, abia de la sume mai mari uh, începem să ne gândim dacă putem să aplicăm uh, acești 5% și la un milion de euro și așa mai departe. Poate că ar trebui să stabilim un prag limită ca să vedem până unde se poate ajunge cu sancțiunile. Să nu uităm că obiectivul este acela de a contracara atitudinea autorităților publice, și anume aceea de a nu plăti la termen. S-a discutat anterior că în Germania situația este altfel. Dacă se acționează la nivel local, uh, atunci uh, se pot ajunge la rezultate pozitive. Uh, desigur, pot fi stabilite marje de 2%, de 3% și așa mai departe. Majoritatea au, întreprinderilor plătesc la termen, la urma urmei. Adică au existat și colegi din Anglia care spun că da, la noi 90% întreprinderi plătesc la timp, dar să nu uităm că există acei 10% care nu plătesc la timp și care trebuie determinat să facă acest lucru. Sigur, uh, în Germania este oarecum ciudat să introducem astfel de sancțiuni privind plățile și întârzierea cu două-trei zile a plăților. Dar să nu uităm că avem dobânzile care pot fi utilizate aici. Cu cât întârzi mai mult, cu atât dobânda crește. Uh, deocamdată aceasta este intervenția mea. Vă mulțumesc. Je vais donner la parole. O să dau acum cuvântul lui Lordului Thank you very much, uh, Madam President, and thank Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri. Uh, comisia din Camera Lorzilor pe care o prezidez se ocupă de această chestiune și vreau să vă spun ce dezamăgiți suntem de evaluarea de impact de la Comisia Europeană. Făcut doar anumite afirmații despre nevoia de legislație fără a consulta un număr mare de oameni. Acestea fiind spuse, desigur, Comisia noastră acceptă că e o problemă aceea a plăților întârziate în statele membre și am vrea încurajarea unor plăți efectuate cu promptitudine. E ceva cu impact deosebit asupra IMM-urilor, din motive care au fost explicate în această după-amiază. IMM-urile se vor abține să facă efortul de recuperare din cauza efectului asupra relațiilor comerciale cu partenerii de afaceri comerciale de dimensiuni mai mari. De ce e regretabil că propunerea nu se focalizează mai clar pe micile întreprinderi. În ce privește documentul raportorului, în preocuparea în legătură cu așa zisele plăți de despăgubire de 1% pentru datorii de peste 10.000 de euro. Considerăm că este ceva cu totul disproporționat și este de fapt o penalizare și n-ar trebui să fie descrisă ca despăgubire. Sprijinim plăți fixe rezonabile care să aibă legătură cu costurile implicate. Subliniem faptul că costuri semnificative suplimentare pot fi cerute, dar ar trebui să se limiteze la costurile care trebuie acoperite, ceea ce nu înseamnă că nu duce la probleme pentru IMM-uri în stabilirea acestor costuri privind propunerea în ansamblu, trebuie să ținem cont de faptul că, deși sumele care pot fi recuperate de drept, IMM-urile vor trebui să inițieze proceduri dacă nu sunt plătite. Doamnă președinte, sper că o să-mi permite să vorbesc și la propunerea publică mai târziu. Mulțumesc. Da, ați fost punctual și vă mulțumesc, spune președinta. Acum o să dau cuvântul Cataloniei domnului Jordi Vilajoană. Pour le Senat. Din partea Senatului. Muchas gracias, señora presidenta. Y también muchas gracias por esta invitación que nos Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc că ne-ați invitat astăzi aici, ceea ce ne permite să ne prezentăm poziția. Noi împărtășim într totul ideea că trebuie să se reglementeze situația extrem de gravă în anumite statele UE, trebuie să facem ceva. Situația economică este gravă. Cu cât e mai gravă criza, cu atât e mai indispensabil ca întreprinderile să dispună de bani, să aibă numere, să existe o circulație a banilor. În Spania se lucrează în prezent la o nouă lege în curs de elaborare ca să stabilească un nou cadru care, într-un anumit mod, este asemănătoare cu ce propune Comisia Europeană. Prioritatea pentru noi după cum e și pentru comisie, să ne ocupăm de IMM-uri. Un alt element extrem de important, lucrătorii independenți. Propunerea noastră ar fi ca în acest domeniu să se prevadă 60 de zile minim ca termen de plată și să se găsească un fel de formă de a obliga în acest termen de 60 de zile ca perioadă maximă în ce privește recuperarea, transparența, să existe o proporționalitate cu datoriile și sancțiunile, să merită o dezbatere. Considerăm că această penalizare ar putea să meargă până la 15%. Dar înțeleg că e o problemă deosebit de importantă. E vorba și de plata dobânzii. Și credem că s-ar putea mări rata dobânzii cu 50%, să existe o sancțiune, o penalizare aplicată celor care nu își îndeplinesc obligație. Vrem să protejăm în special IMM-urile. Ca prim element, acest termen de 60 de zile este fundamental. La noi se merge mult mai departe de 60 de zile. În ce privește sectorul public, considerăm că autoritățile publice pentru el ar trebui să fie 30 de zile ca termen de plată. Mulțumesc. Merci. Je laisse la... Mulțumesc. Urmează acum. Hai de Arulă. Raportor din umbră pentru grupul verzilor. Ich werde aber eine ganz kleine Bemerkung. Vă mulțumesc. Aș dori să vorbesc și despre sectorul public, pentru că probabil nu o să mai am ocazia mai târziu. Eu sunt pentru tratarea în mod egal a sectorului public și a celui privat. Cred că dacă vrem să îmbunătățim morala plăților în Europa, pentru că acesta este scopul acestei directive, atunci nu are sens să creăm inegalități, să creăm uh, dereglări la nivelul pieții interne. Dacă îi tratăm diferit pe cei din sectorul privat, uh, atunci asta nu ar duce la altceva decât să se simtă unii tratați uh, în mod incorrect, lucru care nu este de dorit. Pentru îmbunătățirea moralității plăților ar trebui să oferim și impulsuri pozitive, nu doar negative. Deja s-a vorbit despre așa ceva, de, a venit din partea doamnei raportor, uh, naming și shaming, adică a arăta și a arăta cu degetul nu este uh, suficient, trebuie să oferim și exemple pozitive uh, pentru a îmbunătăți situația. Comisia a eșuat să facă acest lucru până acum. De asemenea, sunt de părere că trebuie să stabilim un termen de 30 de zile pentru efectuarea uh, plăților, fără nicio excepție, și să existe o factură care să uh, reprezinte o dovadă clară a tranzacției. În ceea ce privește cele 5%, sunt de acord cu majoritatea antevorbitorilor mei. Deci, cred că este un pic nedrept să se perceapă o taxă, o suprataxă de 5% din prima zi de, pena, de întârziere. Tocmai de aceea sunt de părere că ar fi mult mai in, inteligent și mai înțelept să fim mai precauți la acest capitol. După cum a spus și antevorbitorul meu, ar trebui să fim atenți și cu uh, dobânda privind întârzierea proiecților să se treacă treptat de la 1% la 2% și așa mai departe. Pentru că dacă păstrăm cele 5%, cred că uh, nu facem altceva decât să uh, să favorizăm speculațiile pentru a, ca unii să profite de această situație. Vă mulțumesc! Merci! Mulțumesc! O să dau acum cuvântul Parlamentului polonez, domnul Pavel uh, Ponciliuș. Mulțumesc, domnule președinte. În această prima parte a dezbaterii aș vrea să mă refer la trei aspecte. Primul, că trebuie cu siguranță să începem o dezbatere cu privire la armonizare acestei probleme a întârzierii de plată în diverse state membre. Din partea noastră trebuie să spunem clar că așteptările noastre ca această directivă să rezolve toate problemele mi se pare de șartă, mai ales dacă ținem cont de situația economică din UE în multe state membre. Aceste plăți întârziate duc adesea tocmai sau sunt provocate de viabilitatea sau non-viabilitatea unor întreprinderi. Și de asemenea ce privește puterile publice. În realitatea poloneză nu avem astăzi probleme de plată în sectorul public, din sectorul public față de agenții privați. Problema din prezent o reprezintă în special plățile dintre întreprinderile private. Un aspect asupra căruia doresc să insist, aceasta a fost recomandarea făcută de Comisia Economică din Parlamentul polonez. Alte două comentarii se referă la articolele noi directive, în special articolul 4, dispoziții cu totul necunoscute deocamdată în legislația poloneză, despăgubirea depinde în special de daunele suferite. Și această desfăgubire pare de fapt să fie o penalizare contractuală. În ce privește articolul 7, după părerea noastră, ar trebui să fie completat cu dispoziții care să insiste asupra obligației pentru Comisia Europeană, în cooperare evident cu statele membre, de a furniza informații care să permită instanțelor de judecată și altor instituții din statele membre să aibă acces la date. În ce privește cuantumul dobânzii pentru întârzierile de plată în tranzacțiile comerciale. Mulțumesc. La parole maintenant. Mulțumesc. Urmează acum din partea Parlamentului Italian domnul Giovanni Fava. Eh, grazie Presidente. Ma... Mulțumesc, doamnă președinte. Eu sunt purtătorul de cuvânt al discuțiilor care deja au început în, condiția, în comisia responsabilă pe fond, precum și a Camerei Deputaților uh, din Italia, care au văzut în ultimele zile o rezoluție inițiată de mine care merge în direcțiile uh, care au fost prezentate aici de mulți dintre colegi. Considerăm că există o discriminare între administrațiile publice și companii. Și considerăm că este inacceptabil să există astfel de diferențiere. Uh, fiindcă nu este un uh, fenomen nesemnificativ uh, aceste probleme create de acest sistem, că deja este un sistem oficial și anume plățile acestea întârziate care uh, distrug uh, întreprinderile mici și mijlocii. Acest lucru este valabil în contractele și licitațiile publice din ultimii ani. Considerăm, deci, că este o prioritate faptul ca această directivă să ajute la convergența intereselor care există în acest domeniu. Aparent, aceste interese ar părea diferite, dar, de fapt, toate urmăresc un singur obiectiv și uh, noi considerăm că această directivă trebuie să se aplice ambelor sectoare, atât celui public cât celui privat. Uh, e adevărat că trebuie să existe un termen de plată între 60-90 de zile. Aceasta este norma, cel puțin la noi, și niciodată uh, companiile nu au considerat că e nevoie să facă vreo schimbare. Și, într-adevăr, există și un aspect legat de cultura statelor membre în ceea ce privește plăților, lucru care are impact nu doar asupra IMM-urilor, ci și în uh, legăturile dintre IMM-uri și marile companii. Mulțumesc! Mulțumesc, am să dau acum cuvântul în numele Parlamentului European, domnului Eduard Crociuzni. Mulțumesc, doamna președinte. Ca să economisesc puțin din timpul pe care îl avem la dispoziție, o să reamintesc principalele obiective pe care le-am avut la dispoziție, pe care le-am discutat în Comisia IMCO pe 28 septembrie. În prima întâlnire a Comisiei am uh, spus că această propunere este foarte greu de înțeles întâi de toate include anumite aspecte care favorizează corupția, fiindcă dacă autoritățile hotărăsc, să spunem, să adoarmă în cazul unor contracte de sute de milioane de euro, um, e ceva care rentează pentru autorități. Aici sunt niște prevederi care favorizează sectorul public. și cred că evaluarea impactului efectuată de comisie nu este una convingătoare din punctul meu de vedere, deși există elemente care pot fi utilizate totuși. Deci problema aceasta nu există în toate statele membre din Uniunea Europeană, există doar în unele dintre state unde există întârzieri de plată de sute de zile, când în Cehia sau în Germania, de exemplu, nu există probleme în acest sens și cred că în cele din urmă vom reuși să ajungem la un acord dacă respectăm un aspect de bază în toate grupurile politi- în grupurile politice și anume stabilirea de condiții egale pentru toți. Mulțumesc! Dat fiindcă toată lumea își mulțumește timpul de intervenție și vă mulțumesc foarte mult pentru asta, toată lumea va putea să intervină în cea de-a doua parte cel mai bine, pentru că mai avem doi intervenienți care vor să vorbească acum în numele Parlamentelor Naționale Grecia și Spania. Am să dau cuvântul domnului Christos Protopapas acum, în numele Parlamentului Greciei. Ακούγεται τώρα, ναι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα μιλήσω Mulțumesc, doamnă președintă. Am să vorbesc doar despre partea care se referă la sectorul privat. Și eu aș dori apoi să reiau cuvântul în cea de-a doua parte când vom discuta despre sectorul public această directivă poate să aibă un impact pozitiv asupra sectorului privat și dorim să existe o consolidare a pieței pe baza acestor condiții, evident aceste forțe bazează și pe, și pe directiva pentru mici întreprinderi din 2008, care trebuie să aibă un cadru de acționare mai bun. Și Cred că directiva poate îmbunătăți situația fluxului de numerar și poate face ca plățile să fie efectuate la timp. Este necesar să fie luat măsuri în acest sens și cred că aceste măsuri pot să îmbunătățească vechea directivă. Evident, trebuie să stabilim criteriile pe baza cărora se va adopta uh, acel 1% în ceea ce privește relațiile dintre companii private. În orice caz, cei 5% care apar în cazul unor întârzieri de plată din partea autorităților publice este un procent enorm din punctul meu de vedere. Nu doar că e exagerat, dar este ceva care va avea un impact negativ. Deci trebuie să schimbăm acest 5%. Deci, în principiu, sunt de acord cu inițiativa. Fără îndoială, situația imm IMM-urilor uh, pe piață și a pieței în general trebuie îmbunătățită, dar trebuie să evităm să exagerăm. Și uh, cei 5% reprezintă exact o astfel de exagerare care poate să dea naștere la noi probleme mai degrabă decât să le rezolve. Uh. Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Felix La Rosa Piche pentru Camera Deputaților din Spania. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate, aș dori să vă felicit pentru inițiativa Parlamentului și a Comisiei dumneavoastră de a organiza o astfel de întâlnire în care să discutăm cu reprezentanții parlamentelor naționale profite faptul că sunt ultimul vorbitor în prima parte a discuțiilor și uh, vreau să mă pronunț eu în favoarea doamnei raportor, fiindcă are nevoie de sprijinul tehnic și juridic din partea Parlamentului și sper să aibă uh, munca încononată de succes, fiindcă și noi depindem de ceea ce veți decide dumneavoastră. În acest moment, uh, cum spunea și colegul meu, în Parlamentul Spaniol discutăm o serie de inițiative prin care încercăm să uh, rezolvăm probleme legate de întârzierea efectuării plăților. Sunt de acord cu mulți dintre antevorbitorii mei, mai ales uh, intervențiile raportorilor din umbră. În sensul că avem de-a face cu situații care deja în parte au devenit uh, o cultură acceptată. În alte țări, nu sunt un factor cultural, ci un factor uh, problematic care a apărut în relațiile dintre întreprinderi. Ce așteptăm noi de la Parlamentul European? O inițiativă modernă, practică, o inițiativă care să ajute la îndeplinirea obiectivului pentru toți, să ajutăm la dezvoltarea economiei și la crearea de noi locuri de muncă la nivelul IMM-urilor, uh, diminuând întârzierea efectuării plăților. Acesta este rezultatul pe care îl așteptăm noi și deplângem faptul că uh, legiuitorii, noi ne dăm seama că legile care au fost date în trecut nu reușesc să rezolve problemele create de aceste cicluri economice pe care le traversăm. În încheiere aș vrea să spun că nu trebuie să ne axăm doar pe termenele de plată. Există contracte între părți care sunt problematice. De exemplu, în uh, sectorul alimentar, termenele de plată uh, sunt negociate și se discută într-un fel de închirierea uh, produselor uh, care ajung pe rafsurile magazinelor. Acesta este un punct de reflexie pe care aș vrea să invit colegii să-l analizeze și aș vrea să ne gândim la garanții. Nu trebuie să ne gândim la sancțiuni neapărat. S-a spus aici că e important să avem în vedere codul deontologic. Da, e adevărat, dar adevărat este că trebuie să ne axăm și pe uh, organismele reprezentative care pot asigura transparența și există și alte tipuri de garanții pe care le putem lua în considerare atunci când lucrăm pe textul acestei directive. Mulțumesc în numele Parlamentului European. Are acum cuvântul raportorul din umbră. Um, ik denk dat uh, terecht de meeste sprekers hebben gewezen. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că majoritatea vorbitorilor au atras uh, atenția asupra importanței IMM-urilor și cred că acesta trebuie să fie principiul de bază pentru noi. Am vorbit cu mulți reprezentanți ai IMM-urilor în țările de jos și mi-au spus că micii furnizori sunt forțați să accepte termene de plată de 90 de zile și în sectorul metalurgic, la fel la nivelul micilor întreprinderi, există termene de plată de 20 de zile uh, de, care nu sunt negociate, dar există și cazuri în care se ajunge la termene de plată de 6 luni și la fel nu le pot negocia, trebuie să le accepte. Acestea fiind situația, în evaluarea comisiei, S-a văzut că s-a spus că situația este bazată pe nevoile pieței, dar nu înțeleg de ce se uh, folosește acest principiu al libertății contractelor când vorbim despre aranjamente între co uh, companii. Dacă ești o companie mică, un IMM, nu ai libertatea totală de negociere. De aceea eu cred că trebuie făcută o diferențiere între uh, Uh, mediul public și cel privat. Cred că această distinție trebuie să fie păstrată în uh, directive. Cred că termenul de plată de 30 de zile pentru plăți între companii ar trebui să fie standard. Înțeleg că există mici companii care se ocupă cu vânzarea, de exemplu, și care au vânzări care variază în funcție de sezon sau care uh, au probleme de lichidități, deci în cazul acestora am putea să oferim o excepție în cazul contractelor între companii, caz la, de la caz la caz, dar cred că normele, regulile generale trebuie să fie clare. Și nu se vorbește deloc despre responsabilitatea companiilor. Cred că și acest lucru trebuie inclus. S-a vorbit aici și despre costurile administrative legate de recuperarea plăților și aș vrea să ne spună Comisia cum a ajuns la acea concluzie privind diferența dintre 40 de euro, 70 de euro și sumele mai mari fiindcă nu cred că există diferențe atât de mari. Cred că ar trebui să aducem niște modificări și acolo. Acum am să dau cuvântul reprezentantului Senatului Italian, domnul Antonio Paravia. Oui. Intervenție fără microfon. Chiedo scuza. Grazie per l'opportunità che... Mulțumesc pentru ocazia pe care ne-o dați să prezentăm aici câteva dintre problemele specifice fiecăruia dintre statele membre care mm, să vă ajute la luarea deciziilor. Aș vrea să fac o diferențiere între întârzierea de plată și modalitate de plată. În Italia, dar cred că și în alte țări europene, de mult timp există modalități de plată care permit termene foarte îndelungate în schimbul între întreprinderi, de regulă, termenul este de la 60 chiar până la 180 de zile, dar aceasta este privită ca o modalitate de plată. Cu totul altceva este întârzierea plăților. Măsurile pe care le veți lua dumneavoastră referitoare la sancțiunile care trebuie să fie impuse tocmai pentru a determina respectarea modalităților de plată, este un aspect. Trebuie să existe o gradualitate în introducerea acestor măsuri, mai ales pentru că în anumite state ar putea să aibă un efect destul de puternic. De exemplu, mă gândesc la companiile italiene care au o serie de contracte, chiar multianuale, care prevăd niște termene de plată foarte lungi, în timp ce pentru furnizorilor au intervale de plată care, poate, în urma acestei directive, ar trebui să fie redusă la 60 sau chiar la 30 de zile. Și acest lucru ar putea duce la crearea, apariția unor probleme destul de grave. De aceea vă rog să vă gândiți, să înțelegeți motivele pentru care statele, care au o tradiție în acest sens, poate și din cauza faptului că administrațiile publice din acele state uh, plătesc, cu, plătesc uh, târziu. Deci trebuie să vă gândiți la introducerea de măsuri graduale. Mă refer aici uh, la situația întreprinderilor din Italia. Și aș vrea să vă aflu care este părerea colegilor din celelalte state. Mulțumesc! Si, je vais donner la... Mulțumesc! Acum președintele Comisiei pentru Afaceri Economice din Parlamentul Lituanian. Da. Gerbiami ponai ir ponios, siūlomas veiksmingesnės kovos su pavėluotais mokėjimais priemonės, tarp jų teisės sugražinti administracinės. Mulțumesc. Propunerea pentru această directivă privind combaterea întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale va ajuta sau va garanta va garanta funcționarea optimă a unui sector al uh, IMM-urilor. Este important de știut că acest document face parte din agenda de la Lisabona privind uh, uh accesarea și creșterea uh, pieței de muncă și din Small Business Act. În ceea ce privește uh, Uh, propunerea concretă pentru directivă venită din partea Parlamentului și a, Comis a Consiliului pentru uh, combaterea uh, întârzierii plăților, aș dori să exprim uh, opinia noastră în ceea ce privește articolul 4.1. Lituania crede că este, că este bine să acceptăm propunerea și să acceptăm de asemenea și uh, compensațiile, compensațiile de 40%, compensa, de 40 de euro, compensațiile de 70 de euro pentru sumele stabilite în text. Uh, și pentru o sumă mai mare, până la, 1000, până la 100 de mii de euro, costul de recuperare ar trebui să, se, să, să ajungă la 200 de euro. În ceea ce privește articolul 5 cu 5, sugerăm să fie specificate 2% și nu 5%. Și în ceea ce privește propunerea pentru articolul 11, am uh, fi de acord cu perioada de 12 luni pentru implementarea directivei. Nu în ultimul rând, aș dori să mulțumesc președintelui uh, acestei comisii, IMCO, domnului Malcolm Harbour și doamnei Barbara Weiler, pentru eforturile depuse pentru implementarea acestui uh, instrument esențial care va facilita funcționarea pieței interne europene. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul raportor din umbră de la P, domnul Mateo Salini președinte. Mulțumesc, domnul, doamnă președinte. Am să reiau cele spuse de antevorbitorii mei. Nu înțeleg de ce sunt așa de prudenți cei care spun că e prea mult. Vorbim totuși de o pierdere de locuri de muncă care a fost cuantificată la 450.000 de locuri de muncă pe an cauzate de aceste întârzieri de plată, care deja au devenit o practică economică și contractuală și de aceea trebuie să fim foarte intransigenți atât noi, cât și colegii din Parlamentul European. Trebuie să înțelegem faptul că autoritățile publice trebuie să respecte termenele de plată, lucru care se întâmplă în Finlanda, în Suedia și dacă nu, trebuie să plătească automat sancțiuni fără să mai fie nevoie de recurs în instanță iar uh, marile companii folosesc ca argument contractual această întârziere de plată și dacă mm, părțile cu care fac contractele nu sunt de acord, nu se face contractul. De aceea aș dori ca uh, și în cadrul sectorului privat cu marile companii, care adesea au monopolul, să se introducă clauze similare, cel puțin din acest punct de vedere. Fiindcă în Italia, dacă sectorul public nu este eficient, atunci cum să putem cere companiilor private din sectorul privat și încă celor care dețin monopolul să facă așa ceva? La parole. Acum uh, o să dăm cuvântul președintului Comisia pentru Pace Economice și Industriale din Austria, domnul Konrad Steindl. Sper că v-am pronunțat destul de bine numele. Uh, Bună ziua, dragi colegi. Vă salut din partea Austriei. Mă bucur că mă aflu aici în special în această perioadă de criză economică în care este foarte greu IMM-urilor. Este din ce în ce mai greu să aibă fluxul de numerar de care au nevoie, să acceseze credite și așa mai departe și asta din cauza că situația de acum nu mai, nu mai facilitează toate aceste lucruri ca în trecut. De aceea salutăm toate aceste măsuri uh, Uh, cu privire la combaterea întârzierii plăților în tranzacțiile comerciale. Am constatat că, în special în ceea ce privește întreprinderile orientate spre export, în, acestea întâmpină dificultăți cu întârzierea de plată. În special în industria lemnului, în Austria uh, uh, se registrează probleme, știm că Austria are o tradiție pentru acest sector. Ei bine, acolo sunt stabilite niște termene uh, de trei luni, poate chiar mai mari uneori, și de aceea noi credem că este important să se stabilească niște norme internaționale, niște norme europene. De asemenea, uh, este foarte important Uh, în sectorul IMM-urilor, în industria KFZ, să se găsească un acord cu între producător și cumpărător. Asta pentru că pe viitor aceste tranzacții vor, fi, vor deveni din ce în ce mai importante. În ceea ce privește acest sector, uh, sunt de părere că trebuie să apară schimbări, în special pentru că aici IMM-urile au foarte mari probleme să se financeze și să financeze vehiculele utilizate, motiv pentru care depind de, întotdeauna de producători și de atitudinea acestora. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Nu. Mulțumesc. Mai avem patru solicitări de intervenție din partea Parlamentului European, patru colege, doamna Corațabil, doamna Roitova, doamna Comi și doamna Gevart. Câte două minute fiecare. Doamna Corațabil. Merci, j'ai pas demandé la parole. Mulțumesc, dar n-am cerut cuvântul. Minunat. Ça va, avez-vous demandé la parole? Următoarea oratoare a cerut cuvântul? Ani ne potrebuie de minute. Ja se také vam. Mulțumesc, nu o să am nevoie chiar de două minute. Și eu cred că plățile întârziate deformează piața internă și că e nevoie de sancțiuni mai stricte. Nu e vorba doar de rambursarea cheltuielilor, ci și de sancțiuni. Cred că simplificarea în acest sens și o mai mare severitate poate fi foarte utilă, dar există multe probleme. În primul rând, nu sunt de acord cu diverse rate de sancțiuni pentru sectorul public și sectorul privat. Înțeleg filozofia de la baza acestor diferențieri. Să vă dau un exemplu concret. Să zicem, un spital care poate să utilizeze servicii cum ar fi de spălătorie, curățătorie. și poate obține 1000 de euro dacă plata întârzie. Dar dacă spitalul plătește cu întârziere, o să fie penalizat de 5 ori mai mult și nu mi se pare logic. Este un serviciu public și dorim să păstrăm serviciile publice în funcțiune. În acest fel, discriminarea dintre sectorul public și cel privat nu mi se pare bună și acei 5% ca tare reprezintă un procent prea ridicat. De asemenea, nu sunt de acord cu faptul că cei 5% să nu fie aboliți după o anumită perioadă de timp. Poate că ne gândim la 5 și mai târziu 7 sau chiar 10%, iar acum, din punctul de vedere al consumatorului, dacă cineva întârzie o plată, aceasta poate fi singura modalitate pentru a obține o reparație a ceva ce n-a fost făcut bine de prima dată. Cred că, de fapt, mai e mult de făcut în acest sens la această directivă. Mulțumesc. Regatul Unit acum. Care doamna Comi. Mulțumesc foarte mult, vreau să felicit toți raportorii, fiindcă acesta a fost un, uh, este un dosar extrem de complex și există diferențe între statele membre, diferențe semnificative. Pe mine mă preocupă faptul că această criză economică limitează capacitatea de investiție a, companiilor a companiilor, crescând datoriile pe termen lung. De aceea, companiile cele mai afectate, cum se vede clar în fiecare zi, sunt companiile mici și mijlocii, care care au o capacitate redusă de a avea acces la credite. După părerea mea, dacă există o strictețe mai mare în ceea ce privește întârzierile la plată, IMM-urile ar putea fi ajutate să aibă mai multe lichidități și altfel să poată investi atunci când știu că se pot baza pe niște fonduri. Însă, după părerea mea, trebuie să diferențiem foarte clar între sectorul public și cel privat. Adesea, în Italia, statul oferă bunuri și servicii primare care au costuri um, care au costuri uh, susținute și trebuie să existe o mai mare flexibilitate și să se reducă birocrația în sectorul public. De aceea este important să existe uh, un interval de plată mai mare pentru sectorul public și sectorul sanitar și astfel Italia va defini o țară care își respectă prevederile, fiindcă am observat că Italia este printre țările cu cele mai mari probleme în acest domeniu. De ce nu această directivă să fie o modalitate de a ajuta statele care au probleme Olita, Madame Gibart. Mulțumesc, urmează doamna Gebart. mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește sectorul public, sectorul privat, o să iau cuvântul în a doua parte a discuțiilor. La acest capitol aș dori să subliniez un lucru. IMM-urile sunt extrem de importante pentru noi și trebuie să ne asigurăm că acestea vor reuși să, să își păstreze fiabilitatea pentru a nu eșua. În numele grupului meu politic spun că sunt de părere că nu este foarte indicat să facem uh, diferența în acest text între IMM-uri și firmele mari. Nu ar face altceva decât să creăm confuzie în rândul celor care sunt vizați de această directivă. Deci cred că ar trebui să fim mai atenți la acest capitol. În ceea ce privește articolul 5 cu 5, în numele, tot în numele grupului meu politic, țin să spun că noi suntem de părere că ar fi mult mai cinstit și mult mai corect uh, dacă am schimba acest uh, articol, după cum a spus și antevorbitoarea mea ar fi bine să facem o diferențiere între o întârziere de o zi și o întârziere de un an. Sigur că situațiile se schimbă dramatic. Așadar, ar trebui să vedem dacă nu cumva putem să uh, acționăm în așa fel încât să fim mai corecți față de uh, întreprinderile implicate în aceste tranzacții. Cel mai bine ar fi să uh, nu fie de, de, deloc probleme la tranzacții, dar aceasta este situația. La parolită. Acum domnul uh, Pusoi. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentelor Naționale. Întreprinderile, societățile comerciale sunt obligate să plătească la timp datoriile față de stat, față de autoritățile publice. Și dacă depășesc uh, termenele de plată, uh, pot suferi sancțiuni. Trebuie să plătească penalități sau pot să fie executate silit. Cred că atunci când autoritățile publice uh, statul uh, trebuie să se folosească de serviciile unor întreprinderi mici și mijlocii sau unor companii mai mari și aceste servicii sunt executate, sunt prestate, au și autoritățile publice obligația să plătească la timp facturile. Pentru că și societățile comerciale mai mari, dar mai ales întreprinderile și mici și mijlocii, pot avea dificultăți serioase în a-și ține oamenii, în a-și plăti în continuare salariile și în a funcționa pe mai departe, dacă o autoritate publică îi blochează în mod nejustificat plata pentru o perioadă foarte lungă. Eu cred că 30 de zile este un termen rezonabil. Cred că trebuie să lăsăm posibilitatea de a prelungi puțin prin acordul părților în cazuri uh, foarte clar stipulate, dar uh, această depășire să nu poate sub nicio formă să depășească 60 de zile, limita maximă până la care trebuie să, facă, să se facă plățile. Cred de asemenea că termenul, uh, suma, amenda de 5% Trebuie să fie din prima zi, dar uh, trebuie să găsim o modalitate ca aceasta să crească dacă uh, lucrurile continuă să uh, existe și pe o perioadă mai lungă, pentru că sunt de acord că nu este tot una să ai o întârziere de o zi, de o săptămână sau de un an de zile. Eu cred, în final, că această inițiativă a Comisiei Europene, cu amendamentele pe care noi, cei din Parlamentul European, le vom aduce, vor uh, reuși să disciplineze autoritățile publice din multe țări ale Uniunii Europene care au probleme în acest, în acest moment. Sigur că sunt țări în care aceste probleme nu există și să fie o măsură benefică pentru mediul de afaceri din continentul nostru. Mulțumesc! Și pentru a încheia această prima parte, din partea PE, Domnul Hans-Peter Myers. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să subliniez două chestiuni. Odată vorbim despre IMM-uri și vorbim despre piața internă. Ei bine, aceste uh, reglementări nu sunt armonizate nicăieri în aceste două sectoare. Pentru că dacă scriu, o, dacă emit o factură de 5.000 de euro către un IMM este, nu contează de unde provine această factură, de la o întreprindere publică sau de la una privată. IMM-ul își dorește acești bani înapoi. Deci piața internă este, dar chestiunea importantă este că piața internă este organizată diferit pentru sectorul public și pentru sectorul privat. În Germania avem foarte multe uh, sectoare ce țin de stat, exemplu sectorul sanitar, dar în alte state acesta este privat. Deci nu contează oricum, pentru că un spital este un spital, o fereastră este o fereastră și o factură este o factură. Vorbim despre dobânzi. Ei bine, vorbim despre dobânzi percepute pentru întârzierea plăților, dar trebuie să vedem și ce fel de dobânzi trebuie plătit, să plătească imm ul la rândul lor dacă merg la bancă pentru a-și acoperi lipsurile rezultate din urma întârzierii plăților. Trebuie să vedem ce costuri rezultă pentru IMM-uri și să reacționăm ca atare la nivelul pieții interne. Așadar, la dobânzile cu privire la întârziere, să vedem dacă nu cumva ar trebui să stabilim o sumă fixă din capul locului. Vă mulțumesc! Merci! Mulțumesc pentru această prima parte. Cred că toată lumea a putut să se exprime. Timpul uh, S-a respectat limitele de timp. Cei care doresc să ia cuvântul și în a doua parte vor avea acel minut suplimentar. Acum o să îi dau din nou cuvântul președintului Comisiei, dragă Malcolm. Mulțumesc foarte mult pentru prezidarea acestei părți a sesiunii și totul a mers atât de bine și atât de fermecător. Vreau să recapitulez în ce privește ce au spus vorbitorii și motivul pentru care am împărțit în două ședințe. Elementul major de noutate al propunerii articolul 5, plățile efectuate de autoritățile publice și am început dezbaterea, pentru că colegii au făcut unele comparații. Știu că ați vrea să interveniți din nou la acest punct. Am pe lista de vorbitori până acum membrii din Parlamentele Naționale care dorit să contribuie la această domnul Ribero și domnul Lahar, doamna Boldi, doamna Hugel, Lord Bones, și domnul Cubera. Avem uh, spațiu și pentru alții care doresc să intervină. Deci mai putem primi niște înscrieri, domnul Protopapas. Și lista de vorbitori e deschisă și pentru colegii de la Parlamentul European. Deci, domnul uh, Trandafilidis și vă rog să ne semnalați și colegii din Parlamentele Naționale care s-au obișnuit deja cu procedura, fie ne arătați, fie ne trimiteți un bilețel. Mai întâi, domnul Ribero, două minute. Signor Presidente, cumplimentul după Parlament. Domnule președinte, mulțumesc. Vreau să mulțumesc Comisiei, dumneavoastră și reprezentanților Parlamentelor Naționale pentru prezență. Parlamentul portughez este în totalitate de acord cu importanța subiectului discutat astăzi, datorită faptului că obiectivul nostru este cel de a asigura lichiditatea întreprinderilor mici și mijlocii dorim să se ia în considerare nu doar companiile private, ci și cele publice, pentru că adesea administrația publică uh, plătește cu mare întârziere și consideră că este îndreptățită. Deci trebuie să existe niște obligații suplimentare și nediscriminatorii care însă în practică ar duce la mari probleme în ceea ce privește conturile publice. În uh, Portugalia, 5% din contractele publice reprezintă milioane de euro, de exemplu, pentru industria farmaceutică. Și de aceea considerăm că atât în sectorul public cât și în cel privat trebuie să se impună sancțiuni. Ca să obținem acest lucru, trebuie să existe niște sancțiuni care nu trebuie neapărat să fie financiare, mai ales pentru administrația publică, unde acest lucru poate fi pus în practică destul de repede. De exemplu, prin intermediul publicării celor, numelui celor care au plă, făcut plăți cu așa de mare întârziere. Deci există posibilitatea să se ia măsuri uh, sancțiuni care să nu fie neapărat de natură financiară și acest lucru ar putea să permită să se obțină rezultate pozitive, având în vedere că la finele anului 2007 termenul mediu de plată pentru autoritățile publice portugheze a fost de 89 de zile și la finele lui 2008 uh, cu aceste măsuri am ajuns la aproximativ 70 de zile termen de plată. Mulțumesc pentru aceste exemple foarte utile și acum din partea Irlandei domnul Ahern. Aș vrea, domnule președinte, să vă mulțumesc pentru organizarea acestei audieri în cadrul Parlamentului. Desigur, această versiune reformulată a directivei privind combaterea plăților întârziate este un element central al Small Business Act. Irlanda este uh, pentru această directivă și apreciem orice măsuri care consolidează cadrul financiar în care acționează IMM-urilor. Recunoaștem cu toții importanța menținerii fluxurilor de capital și a lichidităților în domeniul IMM-urilor și în acest sens suntem de acord cu conceptul prăților prompte ca uh, reper al bunelor practice și ca promovare a celor mai înalte standarde în practicile comerciale în sect- între sectorul public și privat. Guvernul irlandez este proactiv în promovarea de măsuri pentru a facilita plățile la timp uh, pentru furnizorii administrației publice. În mai 2009, ministerul nostru a prezentat o inițiativă prin care s-a luat angajamentul de a plăti furnizorii la 15 zile calendaristice după primirea facturii. Rezultatele publicate de minister în decembrie au arătat niște progrese foarte mari. 91% dintre plăți au fost făcute în, 50 și, în 15 zile. E vorba de sume de 2 milioane de euro există o rată destul de mare de respectare a acestor obligații. Aceste rezultate ne arată că s-au înregistrat progrese și considerăm că Uh, includerea acestei rate forfetare de 5% pentru plăți întârziate și pentru costurile legate de recuperare este totuși disproporționată. În încheiere vă mulțumesc pentru organizarea acestei discuții care permite dezbaterea pe baza unui subiect foarte important. Mulțumesc, domnule Ahern. Aș vrea să vă spun care este lista acum. Doamna Gebhardt, apoi doamna Boldi, și doamna Hegel. Doamna Gephardt acum. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu cred că este foarte bine că purtăm această discuție cu membrii Parlamentelor Naționale din Europa, pentru că este foarte important și pentru noi, cei din Parlamentul European, să vedem care sunt diferitele perspective cu privire la această chestiune, pentru că, la urma urmei, noi nu emitem legislație fără să ținem cont de statele naționale. Se lucrează mult mai bine așa, cooperând. În ceea ce privește diferențierea dintre sectorul public și sectorul privat la capitolul acestei directive, în numele grupului meu politic uh, spun că am avut mari dificultăți în a face această diferențiere cu această chestiune și că nici nu înțelegem foarte bine de ce ar trebui să existe o discriminare a sectorului public în acest capitol. Sigur, uh, este foarte dificil și da, domnule Maier, aveți uh, dreptate în ceea ce ați spus adineauri. Este foarte dificil ca în piața internă europeană să facem această diferențiere. La urma urmei este vorba despre afaceri naționale, dar este vorba și despre alte chestiuni. Avem foarte multe uh, întreprinderi publice, pri, publice, public-private. Cum vom face acolo diferențierea? Unde le încadrăm pe acestea? La sectorul public, la sectorul privat? Deci cred că cu cât facem mai multe diferențieri, cu atât îngreunăm situația și cu atât facem ca legislația să fie neclară și incoerentă. De aceea, numele grupului meu Uh, spun că această discriminare ar fi extrem de problematică, motiv pentru care noi o respingem. Uh, uh, mulțumesc, doamnă Gephardt. Doamna Boldi urmează, doamna Högel, apoi domnul Schwab. Doamna Boldi. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, am apreciat foarte mult versiunea reformulată a acestei directive privind întârzierile de plată. Dar în Senatul Italiei există acum o discuție care subliniază o situație paradoxală în ceea ce privește această propunere de directivă. În ceea ce privește uh, termenele de plată de 30 de zile pentru administrație publică sunt niște termene care ni se par prea scurte. Poate ar fi bine să avem 60 de zile care termen să fie și respectat, fiindcă din punct de vedere obiectiv administrațiile publice trebuie să respecte anumite principii uh, care uh, uh, sunt diferite de cele din sectorul privat. E vorba de birocrație, e vorba de funcționari care lucrează și aceste lucruri nu există la nivelul companiilor private. Să nu uităm de asemenea că regiunile și provinciile noastre sunt parte a pactului de stabilitate internă. Din Europa privim, primim un ordin dublu. Plătiți-vă datoriile repede, dar în același timp atenție să nu um, uh, faceți cheltuieli prea mari, fiindcă altfel încălcați pactul de stabilitate. Și de aceea spun că e o problemă pentru administrațiile publice. În ceea ce privește acea sancțiune forfetară de 5%, pe noi nu uimește acest procent pentru că pare să fie o normă uh, cu caracter uh, sancțional și nu ceva care să ofere compensații, fiindcă așa ar trebui să fie. În ceea ce privește dreptul nostru civil, acest lucru este valabil, dar cred că lucrul este valabil și în ceea ce privește dreptul civil din alte state europene. Nu cred că poate fi acceptat așa ceva și credem că pot exista alte sisteme la care să ne putem gândi pentru a introduce sancțiuni care însă să fie proporționale cu încălcările efect făcute și care să fie și flexibile. Mulțumesc doamnei Brody și acum doamna Högel și după aceea domnul Schwab și apoi lordul Bonus. Doamna Högel, prima dată. herzlichen Dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc că îmi permiteți să iau cuvântul și în această a doua rundă. Vreau și eu să pledez pentru a nu face diferențiere între tratamentul sectorului public și al celui privat. Aș ține să menționez încă un lucru și anume principiul dreptului european și al pieței interne europene este tratamentul legal și dacă, iată, facem discriminarea aceasta între sectorul, a sectorului uh, public, atunci trebuie să fim foarte atenți care sunt motivele. Am urmărit foarte atentă discuția sunt de părere că argumentele cu care s-a venit nu sunt suficiente pentru această discriminare. Se spune, da, că autoritățile publice trebuie să ofere un model, dar, după cum a spus și colegul Kreutzmann, 90% din aceste autorități plătesc și discutăm doar despre uh, acei 10% care nu plătesc, atunci cred că este totuși bine și că nu ar trebui să pedepsim sectorul public comparativ cu cel privat. Deci trebuie să venim cu argumente mai puternice. De asemenea, cred că trebuie să uh, vedem și cum este imaginea statului în calitate de contractor uh, ca, la acest capitol. După cum a spus și colegul Rude, cel mai bine ar fi, colega Rude, cel mai bine ar fi aici să venim cu exemple pozitive, cu situații pozitive, asta pentru a milita ca statul, ca, în calitate de contractor, să aibă o imagine mai pozitivă. S-a spus de asemenea că este foarte dificil pentru întreprinderi, în special pentru IMM-uri, uh, să se impună în fața autorităților publice, pentru că, la urmă urmei, sectorul public este contractorul și nu, le, că acestora le este teamă să nu-l piardă. Ei bine, nici aici nu este justificată acea discriminare, pentru că trebuie să știți că IMM-urilor um, le este. Um, situația IMM-urilor este aceeași și în raport cu uh, contractele semnate cu firmele mai mari. Prin urmare, iarăși, nu este justificată această discriminare a sectorului public. După cum a spus și raportoarea, nu în ultimul rând, cred că în, în special prin prisma crizei financiare și economice și sectorului public îi va fi mai dificil să acceseze mijloace financiare și credite, motiv pentru care, iată, încă un motiv pentru care nu trebuie să-l tratăm diferit. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Următorul pe lista vorbitorilor este domnul Schwab, mai apoi Lordul Bowness și apoi domnul Cuvera. Domnul Schwab, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbul de opinii și discuțiile pe marginea acestei teme, cred că, uh, iată, s-au soldat cu câteva chestiuni foarte interesante. Cred că putem să constatăm că gândim uh, aproximativ la fel cu uh, raportoarea și cu doamna Hanslick. Uh, Trebuie să mai menționez încă un lucru. Comisia nu a venit cu această propunere pentru a supăra sectorul public. Din potrivă, a avut la bază anumite date statistice care au arătat că, din punct de vedere moral, sectorul uh, public arată destul de prost. Deci, în loc de a vor, să vorbim despre discriminare, ar trebui să spunem că trebuie plătit la termen și gata. De asemenea, sunt de părere că ar trebui să se facă o diferențiere, deci nu discriminare. Uh, intenționat nu am folosit acest cuvânt. Um, totuși, uh, țin să spun că nu este bine să facem o diferențiere prea mare pentru că s-ar ajunge la multe confuzii la nivelul pieței interne. Atunci, ce să facem dacă, a, dacă ar trebui să impulsionăm uh, sectorul uh, public? E bine să oferim aceste impulsuri pozitive pentru a plăti la timp și să stabilim obiective clare de plată și dacă obiectivele nu sunt atinse, atunci trebuie impuse sancțiuni, sancțiuni și între IMM-uri, între întreprinderile private. Astfel am asigura o egalitate la nivel european uh, se spune că este vorba despre 80 de miliarde de euro pe an, după cum a spus și comisarul Verheugen, uh, atât însumează întârzierile de plată și cred că numai astfel am putea soluționa problema cu această directivă. Mă mulțumesc. Lordul Bonus, apoi domnul Cubera și apoi domnul Trenta Filipis. Domnul Bonus, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur că suntem de acord că sectorul public trebuie să plătească la timp, în special dacă ne uităm la ce sume sunt implicate în acest uh, domeniu. Dar dacă este să se facă o diferențiere, totuși, atunci țin să menționez câteva aspecte. 30 de zile ca termen de plată nu cred că este o, o, un termen optim, cel puțin ar reprezenta o soluție pentru uh, Marea Britanie, uh, 90% din uh, sectorul uh, sanitar, spre exemplu din Marea Britanie, își plătește uh, datoriile la timp în acest termen. Să nu uităm însă că și când discutăm despre penalități, aceste penalități sunt suportate de cetățeni, de cei care plătesc taxe și impozite. Așadar, acele 5% sunt inacceptabile, sunt disproporționate și nu fac, fac diferențierea între diferitele termene de întârziere a plăților. Nu în ultimul rând, domnule președinte, țin să spun că dacă este să se facă totuși o distinție, atunci ar trebui să ținem seama de lucrurile menționate de raportor în documentul în lucru, în special pentru sectorul energetic și pentru sectorul apelor. Nu știu exact cum apare această diferențiere în proiect, dar trăim într-o lume privatizată unde foarte multe uh, firme private uh, preiau din sarcinile sectorului public, de fapt, și numele sectorului public, motiv pentru care, iată, mi se pare absolut nerezonabil să se facă această distinție fără a implica în acest domeniu și aceste firme menționate anterior. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, spune președintele din nou, uh, niște aspecte foarte practice pe care le-ați punctat. Domnul Cubera, domnul Trentafilitis și apoi domnul Protopapas vor lua cuvântul. Domnule Cubera, aveți cuvântul. Sunt <clears throat> tady cu senator, ale... Eh, Vă mulțumesc. Sunt aici în calitate de senator. Totodată, în anul 1994, sunt primarul unui oraș cu 50.000 de locuitori, unde, din păcate, mereu a existat o, un guvern de dreapta. Nu avem credite, nu avem datorii. Nici nu am visat să comandăm bunuri și servicii și să nu plătim la timp. Pentru noi, aceasta este o atitudine naturală, deci nici nu avem nevoie de o directivă care să ne spună ce să facem. Nu! Noi suntem creditorii întreprinderilor care, de fapt, ne datorează foarte mulți bani, milioane. Uh, Iată de aceea, articolul 5 din această propunere de directivă este inacceptabil pentru noi, este discriminatoriu și favorizează una dintre părțile implicate. Mă întreb cum, într-o instituție europeană care luptă totuși împotriva corupției, poate să apară o astfel de propunere. Mai mult decât atât, aici discutăm și despre o sursă de corupție. Dacă discutăm despre un milion de euro, un, o penalizare de 5% înseamnă o sumă foarte mare uh, și iată, în uh, uh Cehia s-ar ajunge la uh, acte de corupție pentru, tocmai pentru a, uh, a merge cumva în jurul acelor 5%. De asemenea, în ceea ce privește instrumentele de obținere a datelor relevante de la sectorul privat, să știți că noi nu avem uh, instrumente pentru a face acest lucru corect la noi în țară. Prin urmare, uh, Uh, țin să spun că această directivă nu, nu uh, în, în această perioadă de criză nu ar face altceva decât să uh, creeze impacturi negative mai degrabă decât pozitive. Și principala problemă este altundeva. Haideți să ne uităm la statele membre, să vedem cum plătesc, cât plătesc, ce datorii au și ce probleme registrează la, în soluționarea acestei probleme. Vă mulțumesc. Mulțumesc încă o dată, spune președintele, pentru niște remarci foarte practice. Domnul Trentafilitis, apoi domnul uh, Protopapa și domnul Smulevici. Vă mulțumesc în calitate de reprezentant al stângii. Țin să spun că noi ne axăm pe firmele mari care înregistrează profituri foarte mari și, evident, aceste firme, normal că au o cotă parte foarte mare la comerț și normal că au întârzieri foarte mari ale plăților. Susțin așadar faptul că domeniul de aplicare al acestei directive ar trebui să cuprindă și firmele mari. În al doilea rând, sigur că Uniunea Europeană reprezintă un finanțator foarte important pentru statele membre, autoritățile publice, ca, pentru ca ele să uh, respecte termenele limite, trebuie să fie susținute astfel încât statele membre să primească finanțările necesare de la Uniunea Europeană, să le primească la timp și să facă față presiunii cărora sunt totuși supuse. În al treilea rând, discutăm despre armonizare, despre armonizare la nivelul uh, întreprinderilor uh, publice și la nivelul uh, IMM-urilor. Da, IMM-urile, în momentul în care se discută contracte publice, nu sunt tocmai avantajate. Probabil că ar avea nevoie de o reglementare mai flexibilă în acest sens. Întotdeauna ceea ce se propune vine în, uh, spre binele firmelor mari și al poziției de monopol a acestora, astfel încât, la sfârșit, IMM-urile nu mai au posibilitatea să negocieze contractele publice cum trebuie. Așadar, domnule președinte, ar trebui să ne punem și această problemă destul de spinoasă, să vedem cum putem să o soluționăm. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Protopapos, apoi domnul Smulevici și apoi domnul Kreuzfeld. Domnul Protopapas. Όσον αφορά το θέμα των <clears throat> δημοσίων υπηρεσιών, επαναλαμβάνω ότι... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește sectorul public și privat, țin să menționez faptul că atât termenul limită de 30 de zile, cât și sancțiunea de 5% sunt parcă totuși prea severe și exagerate și de aceea consider că nu trebuie să fie acceptate. De asemenea, se mai pune încă o întrebare, și anume dacă nu este afectată proporționalitatea în momentul în care facem diferențierea între sectorul public și cel privat. Și este vorba totuși despre o diferențiere destul de clară. Se emit penalități fără a face diferențiere între uh, sectorul, între autoritățile publice care nu au probleme și autoritățile publice care au totuși probleme cu lichiditățile. Cred că ar trebui să fie puțin prelucrată această directivă. Nici nu știu de ce trebuie să se facă această diferențiere atât de strictă între sectorul public și cel privat la urma urmei. La urma urmei, uh, situația se îngreunează pentru sectorul public, în special acum, în uh, prin prisma crizei economice și financiare. Și la noi, în Grecia, au apărut o serie de probleme la acest capitol și acum noi încercăm, de fapt, depunem eforturi considerabile pentru a scoate țara și toate uh, aceste domenii din impas. Deci este afectată întreaga piață, motiv pentru care noi nu suntem de acord cu modul în care a fost formulată uh, această propunere și considerăm că trebuie să fie modificată întru totul încă un aspect, în special pentru uh, sectorul sanitar și pentru sectorul public, în Grecia există probleme foarte mari și atunci n-ar trebui să fim foarte severi cu tot felul de termene limită, mai ales acum. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Domnul Sulevici, apoi domnul Kreuzfeld și apoi domnul Pasca, care este ultimul vorbitor din uh, Parlamentele Naționale. Mai dorește cineva din Parlamentele Naționale să ia cuvântul? Da, s-a mai înscris cineva. Mulțumesc. Deci, domnul Smolevici acum. Przewodniczący, ciekawych i tu Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere aceste propuneri și comentariile interesante din această sală, aș vrea să insist asupra două aspecte. Pe de o parte, termenele de plată, 30 de zile în cazul relațiilor între IMM-uri și sectorul public, e un termen convenabil, având în vedere stabilitatea și accesul mai bun al administrației publice la sursele de finanțare. cum ar fi și fondurile structurale. Un alt aspect care trebuie precizat este chestiunea despăgubirilor pentru cheltuielile de recuperare a datoriilor, eventual de judecată. Acestea trebuie să fie mai bine definite pentru a limita libertatea de interpretare și eventuale litigii în uh, fața instanței, ceea ce ar risca să prelungească și mai mult termenele. Și mecanismul și ar pierde din eficacitate în ce privește despăgubirile. Insist că trebuie să fim prudenți în ce privește cuantumurile, proporția acestor uh, despăgubiri. Sectorul public care întârzie cu câteva zile, două, trei zile, n-ar trebui să fie tratat uh, pe picior de egalitate cu întârziere de mai multe săptămâni sau de mai multe luni. Asta era tot ce doream să spun. Mulțumesc. Next will be Mr. Kreutzmann, then Mr. Patska. Mulțumesc, domnul Kreutzmann și apoi domnul Pașca, după care domnul Consiliuș, care este de asemenea pe listă cum am spus, probabil mai avem încă loc de un vorbitor. Domnul Kreuzmann, întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să atrag atenția asupra faptului că această directivă vine pentru a ajuta IMM-urile. Dacă vedem cercetările întreprinse de comisie, tocmai aceste întreprinderi au probleme. De ce se face diferențierea între sectorul public și cel privat? Sectorul public, deci statul, are un buget primește bani. În Germania, stimată colegă, să știți că orice șparcase uh, primește uh, bani atâta timp cât se încadrează, uh, cât cuprinde asta în buget. Dacă vrem așadar să ajutăm IMM-urile și dacă vrem să le ajutăm în relația cu sectorul public, atunci trebuie să ținem cont de limita de credit pe care o au IMM-urile și dacă nu pot să o plătească, atunci sunt pedepsite de două ori. Odată pentru că, și, mai, pentru că acum sunt introduse și cele 5%, să nu uităm. Deci nimeni nu spune să renunțăm la cei 5% dacă se întârzie cu o zi, două. Sigur că putem să fim uh, mai flexibili. Aș dori de asemenea să menționez un lucru că peste tot în Europa, după cum a spus și colegul Bușoi, uh, că <laughs> în, peste tot în Europa se întâmplă așa. A spus și colegul Bușoi că în uh, România există întârzieri de un an din partea spitalelor până plătesc furniturile ei bine, tocmai acesta este scopul acestei directive, să reușim să ajutăm ATIMM-urile și să evităm astfel de situații. Și în ceea ce privește sancțiunile, sigur că trebuie să fim foarte atenți să nu favorizăm corupția și să nu luăm 5% dintr-un milion de euro. De aceea, cred că ar trebui să fim mai flexibili, după cum am spus și Adineaur, să discutăm și să vedem, da, sigur, dacă sunt 100.000 de euro de datorat, ar fi 5.000 Uh, de euro în plus și atunci ar trebui să stabilim un prag pentru aplicarea celor 5%. Mereu subliniem faptul că sectorul public plătește și atunci normal că n-ar fi nicio problemă ca acesta să respecte această directivă, nu-i așa? Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Kreutzmann. Now I... Mulțumesc, domnule Kreutzmann. Acum domnul Pașca, domnul Poțiluș și apoi vom avea reprezentantul Comisiei pentru Afaceri Regionale. Domnul Pașca, aveți cuvântul. Domnule președinte, permiteți-mi să vă salut și totodată să-i salut și pe reprezentanții parlamentelor naționale ai țărilor Uniunii Europene prezenți aici, cât și pe eurodeputații noștri prezenți astăzi. Trecând la subiect, aș vrea să mă refer la articolul 5, plata efectuată de autoritățile publice. Opinia Comisiei Economice a Senatului Românesc Uh, Comisia Economică de Industrie și Servicii este că ar trebui respectat principiul libertății contractuale în negocierea termenului de plată. În acest sens se pronunță și în Guvernul României. Potrivit prevederilor legale interne în materie, prețul se plătește la data convenită de părți în contract. În lipsa unei stipulații contractuale, prețul trebuie plătit în momentul predării lucrului de către vânzător. Același principiu este valabil și în cazul dobânzii. Vă dau exemplu articolul 1 din ordonanța Guvernului 9 pe 2000. Părțile sunt libere să stabilească în convenții rata dobânzii pentru întârzierile la plata unei obligații bănești. Articolul 5, alineatul 5 din directivă stabilește regula potrivit cărea, în cazul în care dobânda pentru întârzierea efectorii plăților devine exigibilă, creditorul are dreptul să obțină o compensare sub forma unei sume forfetare egale cu 5% din suma datorată. Apreciem că această prevedere reprezintă o sancțiune disproporționată prin raportare la condițiile aplicabile particularilor. particularilor. Dezbaterile privind acest articol sunt în curs. Pe lângă aceste aspecte, menționez că în dezbaterea comisiei noastre se află o inițiativă legislativă a unui grup de senatori și deputați, ale cărei prevederi ar constitui o transpunere a textului de modificare a directivei. Asupra acesteia, în schimb, nu, nevoie, nu vom lua o decizie finală decât după aprobarea de către Parlamentul European a modificării directivei 2000 directivei 35 din 2000. Vă mulțumesc. Uh, so next uh, will be uh, Mr. Uh, Mulțumesc, domnul Ponsiliu și acum și apoi doamna Ferhin și apoi domnul Jura. Domnul Ponsiliu, sper că ați înțeles numele. Mulțumesc, ați pronunțat minunat numele. Cred că polonezii de multe ori pronunță mai prost numele meu decât dumneavoastră, domnule președinte. Vreau să mă refer din nou aici la articolul 2, domnule președinte. Aici se vorbește despre instituții publice. Sunt de acord că dacă e vorba de autorități locale, există în Polonia o lege în vigoare care se referă la aceste instituții publice la nivel local. Dacă cineva o, o, face achiziții publice și nu are bani pentru a acoperi serviciile comandate, este pur și simplu pedepsit în baza acestei legi. Acum, în ce privește instituții cum ar fi muzeele, școlile sau spitalele, există o problemă, mai ales la spitale, o problemă de lichidități. O problemă cu totul reală care se pune este o întârziere de plată pentru serviciile comandate de către o instituție publică. Aceasta e problema. În momentul în care organismul public acceptă contractul ca acest serviciu să fie prestat, plata este amânată. Uneori există și o întârziere și se adaugă întârzierea de plata unor impozite pentru organismele regionale. Deci există o oarecare asimetrie în uh, tratamentul aplicat instituțiilor publice și organismelor private. Un ultim aspect la care vreau să mă refer, această directivă vrea să elimine întârzierile de plată. Problema este că dacă introducem această soluție cu cei 5%, indiferent dacă întârzierea este de o zi sau de mai multe luni, această soluție, de fapt, nu e nicio soluție și nu rezolvă nicio problemă. În niciun caz, problema pe care dorește să o rezolve directiva. Mulțumesc. Thank you very much. Mulțumesc. S-a încheiat contribuția Parlamentului Național. Acum unii dintre colegii din Parlamentul European și încurajez să respecte timpul, fiindcă aș vrea să avem uh, și uh, un timp suficient pentru concluzii, pentru raportor. Doamna Ferhin de la Comisia Regională, în acest aspect al activității privind directiva privind uh, întârzierea de plată. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, dass ich auch für den... Vă mulțumesc, domnule președinte, că am posibilitatea de a lua cuvântul în numele Comisiei Regii. Cred că este foarte important să luăm în serios toate aceste puncte care au fost abordate de toate părțile. Este vorba odată despre diferențierea între sectorul public și cel privat. Cred că este foarte greu să facem acest lucru și de aceea, din numele Comisiei Regiunilor, vreau să susțin lipsa acestei uh, diferențieri. Foarte multe proiecte la nivel regional uh, au, lucrează intens cu sectorul public de asemenea, și de aceea, cerințele pe care le avem uh, la, din partea acestui uh, sector sunt foarte stricte. De exemplu, în uh, sectorul construcțiilor avem 30 de zile pentru acest sector, pentru a, de, pentru a efectua toate evaluările și așa mai departe. Există un termen limită pentru toate costurile care trebuie acoperite la acest capitol de 30 de zile, dar în cadrul unor proiecte mai mari, termenul ajunge la 60 de zile. Există și posibilitatea de a face niște plăți în, uh, pe eșantioane, uh, lucru care putea să soluționeze această problemă. Salut inițiativa acestei direct, uh, cu această directiv, directivă, însă cred că nu face sens să facem diferențierea între sectorul public și firmele mari care lucrează în parteneriat cu acest sector, pentru că să nu uităm că aceste parteneriate sunt primordiale pe piața internă. Nu putem să asigurăm protecția IMM-urilor așadar pe această parte. Noi, reprezentând uh, spațiul regiunilor, să nu uităm că uh, știm foarte bine despre ce vorbim când discutăm despre situația IMM-urilor. Uh, thank you very much, Mrs. Bahane. Mulțumim. Acum avem ultimii patru vorbitori, domnul Juvan, doamna Corața Bild, domnul Kojosnik și domnul Dion. Domnul Jovan are cuvântul primul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să reiau o remarcă făcută aici de o serie dintre colegi din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale referitoare la anumite excepții care ar trebui să poată fi acordate în cazul anumitor administrații publice cele care beneficiază de venituri indirecte. S-a vorbit aici despre sistemul de sănătate, despre spitale care nu sunt plătite direct de clienți, adică de pacienți, ci de organisme intermediare, de exemplu casele de asigurări, lucru care creează o etapă suplimentară în obținerea veniturilor datorită acestei situații, uh, aceste instituții nu pot să fie supuse acelorași reguli cu celelalte companii sau întreprinderi. Înțeleg că se dorește o evitare a fragmentării normelor, dar trebuie în același timp uh, să ne gândim la o flexibilitate pentru situațiile speciale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Juva. Și acum, doamna Corata Mulțumesc, domnule președinte vorbesc în calitate de parlamentar care în viața anterioară era um, o persoană care conducea două mici companii în Italia și mă bucur să văd că majoritatea colegilor noștri sunt pentru un accent pus pe IMM-uri și aș vrea să vă reamintesc tuturor că nu sectorul public, ci IMM-urile sunt cele care vor crea locuri de muncă și care ne vor scoate din criză. De asemenea, mă bucur că mulți colegi sunt de acord că acel procent de 5% este prea mare. În ceea ce privește administrațiile publice, am fost uluită să aud colegi care spun că e vorba de pedeapsă, sancționare, discriminare sau măsuri sancționare împotriva contribuabililor. Cum să vorbim de pedeapsă când e vorba de a plăti la timp? Nu cred că ar trebui să aștept, acceptăm faptul că pentru că în unele state membre administrațiile sunt inflexibile și plătesc cu întârziere, nu cred că ar trebui să ne adaptăm la această situație. Din potrivă, ar trebui pe baza Small Business Act să reducem uh, birocrația și creditele acestea repetate reprezintă o povară pentru finanțele IMM-urilor. Deci directiva aceasta trebuie să fie o cale de a promova o cultură a plăților efectuate la timp și o metodă de a face presiuni pentru reforme împotriva birocrației în administrația publică, mai degrabă decât să fie o povară pe IMM-uri. Trebuie să fim consecvenți și și dacă vrem binele IMM-urile, nu putem accepta întârzieri datorită birocrației în administrațiile publice. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Cozenșnit și apoi uh, doamna Dion, ultimii doi vorbitori. Domnule Cozenșmit. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, câteva remarci finale. Este vorba aici despre o directivă care stabilește un cadru de reglementare. Și am o întrebare. Suntem oare siguri că dacă vom avea niște cerințe mai ferme, lucrurile vor funcționa cum dorim noi? Nu sunt convins de acest lucru. În ceea ce privește posibila discriminare în abordarea noastră, vorbim despre sectorul public, sectorul privat și despre plăți efectuate de Uniunea Europeană. Dacă o autoritate publică hotărăște să facă investiții în infrastructură cu ajutorul fondurilor structurale, atunci unitatea europeană face plățile în termen de 90 de zile. Deci, iată un alt element disproporțional, din punctul meu de vedere. Ce vreau să spun este că trebuie să nu avem o abordare discriminatorie. Trebuie să avem o abordare unitară pentru toți. Articolul 5 este într-adevăr o problemă și nu ar trebui să fie păstrat în directivă. Mulțumesc, domnule Cojusnic, și acum domnul Dion. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, doamna Weiler. Mi-aș cerut să mă asigur că la această discuție vor participa și reprezentanții Parlamentului European din țările de jos. Din păcate, colegii mei nu au putut participa la întâlnire datorită unor angajamente anterioare. Însă subiectul ne interesează, fiindcă avem o limită de 30 de zile pentru plăți în țările de jos și nimeni nu a ajuns să dea faliment, nici o casă de asigurări, nici un spital n-au dat faliment din acest motiv. Dragi colegi, Trebuie să acordăm prioritate IMM-urilor și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a menține locurile de muncă. Deci cred că ar trebui să păstrăm cele 30 de zile. În articolul 5, aliniatul 4, există o excepție care permite o abatere de la termenul de 30 de zile. Și Cred că această dispoziție este o portiță de scăpare și cred că ar trebui să o eliminăm. Dispoziția de la articolul 5, aliniatul 4, dacă este aplicată contractelor între companii, atunci IMM-urilor cu dificultăți financiare sau cu uh, cifre de afaceri sezoniere ar putea, poate, să-și rezolve problemele, dar nu cred că această derogare trebuie să se aplice și autorităților publice. Deci, cred că trebuie să se aplice doar tranzacțiilor dintre companii. În ceea ce privește 5%, sunt de acord. Nu s-a făcut însă nici o diferențiere între întârzierea cu o zi, 5 zile sau mai mult și cred că ar trebui să spunem că putem să creștem dobânda cu 1 sau 2% și apoi, dacă e nevoie, să existe o creștere graduală până la 5%. Aș vrea să mulțumesc tuturor intervenienților foarte mult, spune președintele, inclusiv vizitatorilor din parlamentele naționale. Am avut uh, un schimb de, de păreri foarte interesant. Doamna Weiler va rezuma imediat discuțiile și vom avea și reprezentanții celor două comisii care ne vizitează. Dar aș vrea ca doamna Brinkman, care este director din Comisia Europeană la Directoratul de Energie și Industrie să ne spună câteva cuvinte. Știu că va putea să acopere o parte dintre puncte, dar sigur puteți să o contactați și direct dacă doriți. Uh, veți primi documente cu datele de contact ale dorimiei sale. Uh, doamna Brincă, aveți 5 uh, minute ca să discutați câteva dintre aspectele care s-au regăsit în discuțiile de astăzi. Și apoi trecem la raportor și la uh, raportorii din umbră. Doamna Brinkman. Euh, euh, Domnule președinte, vă mulțumesc în numele Comisiei pentru organizarea acestei dezbateri. Vreau să vă spun cât de impresionată sunt de bogăția și <clears throat> profunzimea analizelor făcute. Din punctul de vedere al Comisiei, ce reținem din această dezbatere? Mai întâi, un sprijin larg pentru inițiativa Comisiei care vizează să creeze o nouă cultură a plății la termen în Uniunea Europeană. Mi se pare un obiectiv esențial pentru a beneficia de o administrație modernă, pentru ca întreprinderile, în special IMM-urile, să poată continua să se dezvolte și să beneficieze de existența pieții unice în cele mai bune condiții. Am făcut diverse opțiuni politice care au fost puse la îndoială de anumiți intervenienți. Cred că un element cheie al dezbaterii este abordarea diferențiată în relațiile comerciale dintre întreprinderi pe de-o parte și în relațiile comerciale între întreprinderi și autorități publice. Cred că o mare parte din semnele de întrebare se concentrează pe acest aspect. Cred că sunt necesare câteva justificări și niște explicații pe care de altfel le-am exprimat în studiul de impact, dar aș vrea să reamintesc aici că ni se pare că problema esențială pe care să o abordăm într-o directivă, a unui instrument de reglementare, de armonizare, este o problemă care fusese exprimată de IMM-uri ca fiind problema majoră cu care se confruntă în prezent este deci problema întârzierii la plată din partea administrației publice. Acesta era un punct unanim și ni s-a cerut să acționăm în modul adecvat printr-o reglementare. Acest element al armonizării perioadei de plată este un element cu totul novator față de directiva existentă și ne-am bazat pe experiențele din statele membre. Am constatat că pentru unele state membre 30 de zile este deja regula, uneori chiar mai puțin de 30 de zile. În altele, termenul este mai mare de 30 de zile. Vrem să continuăm cu această abordare diferențiată și cred că va fi un element important pe viitor. Alte aspecte foarte importante care au fost abordate. Cei 5%. Constat că există unanimitate de păreri în a ne spune că nu e proporționat, că nu e eficace, că e nevoie de o abordare mai pragmatică. M-au auzit mai multe formule, de la suprimarea totală la o abordare treptată, progresivă. Cred că trebuie să ne mai gândim împreună și Comisia este dispusă să lucreze împreună cu dumneavoastră pentru o formulă care să mențină un sistem de încurajare fără a fi excesiv sau disproporționat ni s-a cerut să ne gândim și la o abordare care să țină cont de anumite elemente de specificitate. E destul de dificil de reglementat când e vorba de armonizare între statele membre. Cred că trebuie să fim foarte atenți și înainte de a ne lansa într-o abordare sectorială specifică, trebuie să ne gândim la consecințe în special sectorul spitalelor publice la care s-a făcut trimitere. Există elemente aparte în acest sector și suntem gata să ne mai gândim împreună la o abordare care să țină cont de aceste elemente specifice. De asemenea, cele 30 de zile prevăzute ca armonizare în perioada de plată din partea administrației publice prevede un sistem de derogări. Am auzit mai mulți uh, oratori care ne-au cerut să spunem mai precis, să nu lăsăm poarta deschisă la orice derogare. Trebuie să facem eforturi împreună. M-au auzit de asemenea solicitări de precizare pentru câmpul de aplicare. Suntem gata să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a defini cât mai bine câmpul de aplicare. Uh, well, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult uh, pentru răspunsuri, pentru reacția constructivă. Dezbaterea va continua ce privește procedura la Comisia Parlamentară. Acum, în încheiere, aș vrea să dau cuvântul celor doi autori de rapoarte, domnul De Angelis de la Comisia de Energie și apoi domnul Balasari, câte două minute maxim, ca să se referă la domeniile lor de preocupare și în încheiere doamna Weiler. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, chiar și mai puțin. Am ascultat cu multă atenție ce s-a discutat aici și a fost într-adevăr o discuție interesantă. Am ascultat puncte de vedere diferite, contradictorii și e și normal, dat fiindcă e vorba de 27 de state membre, fiecare cu situația sa. Deci trebuie luate în considerare și specificitățile naționale. În ceea ce privește recomandarea, n-am să intru pe fondul chestiunilor care trebuie să fie dezbătute în detaliu, începând de la domeniul de aplicare, apoi uh, relația dintre administrațiile publice și IMM-uri sau dintre companiile mari și IMM-uri, apoi subiectul sancțiunilor și acel 5%. Toate acestea sunt lucruri pe care trebuie să le discutăm în detalii și trebuie să încercăm să uh, aducem în discuție punctele principale care au fost prezentate și aici, prin intermediul unei propuneri care să fie echilibrate și eficiente în același timp. Și după părerea mea, pentru găsirea unor soluții eficiente, nu trebuie să uh, scăpăm din vedere obiectivul protecției pentru întreprinderile mici și mijlocii Există o problemă aceasta a întârzierilor la plată și dacă nu dăm un răspuns la această problemă, riscăm să uh, piară multe IMM-uri, lucru care va avea un efect negativ asupra economiei și asupra locurilor de muncă. Deci trebuie să se să avem o directivă clară, obligatorie și eficientă în acest sens. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că a fost foarte util să avem această discuție, fiindcă am auzit puncte de vedere și uh, situațiile care diferă de la o țară la alta. Însă trebuie să existe și un punct comun, și anume directiva este acceptată în mod universal ca fiind una utilă, necesară și deci cred că problemele pe care le au IMM-urile sunt aceleași în toate statele europene. Ni s-a atras atenția asupra unui punct special și anume egalitatea relațiilor dintre administrația publică și uh, companii private sau între companii private între ele. E clar că atunci când vorbim despre relațiile între companii private, vorbim despre uh, dreptul la liberă contractante, contractare între părți, principiu recunoscut în Europa și trebuie să fim foarte precauți. Însă, după cum au, majoritat, au subliniat majoritatea dintre dumneavoastră, este posibil să ne gândim, să introducem în, între clauzele pe care le vom introduce și uh, clauze referitoare la termene de plată excesiv de lungi care sunt impuse în contractele dintre părți private, nu doar între contractele între părții private și publice. Putem încerca să uh, îndreptăm puțin și acest raport B2B. În orice caz, trebuie să ne gândim la faptul că ă, dobânzile, așa cum sunt ele calculate în prezent în acest text, sunt destul de uh, stricte. În ceea ce privește acel 5%, această măsură cu caracter descurajant, uh, s-au făcut aici niște sugestii care pot să ne determine să facem o evaluare mai atentă a acestui concept. Să vedem cum vor evolua lucrurile la următoarele discuții. Mulțumesc! impecabile comentarii la momentul potrivit. Acum uh, Barbara Weiler ne va spune în patru minute uh, rezumatul discuțiilor și ne va uh, prezenta posibil și data următoarelor întâlniri. Aveți cuvântul, doamna Weiler. Ja, vielen Dank, Malcolm Harbour. Îți mulțumesc, Malcolm aș fi reușit, da, în patru minute, dar iată că, având în vedere multitudinea contribuțiilor, am realizat că Uh, am cam greșit cu un punct. Uh, este vorba de diferențierea între sectorul public și cel privat. Dar, înainte de a începe uh, concluziile, vreau să mulțumesc tuturor colegilor din Parlamentele Naționale și vreau să-i laud pe toți. La începutul acestei întruniri am fost, recunosc, puțin îngrijorată, pentru că mă gândeam că veți exprima doar opinia Parlamentelor Naționale. Iată însă că nu a fost cazul. Nu? Uh, ați exprimat opinii personale, opinia parlamentelor o aflăm la Consiliu, să nu uităm. Aici s-a atins obiectivul pe care îl ținteam. Am primit propuneri foarte interesante, propuneri pe care le voi putea prelua respectând termenul meu limită. Voi discuta cu raportorii din umbră să vedem cum anume putem să le integrăm. Sigur, nu vom putea integra toate opiniile, pentru că am primit din partea 27 de state membre 27 de opinii și atunci normal că trebuie să facem o medie ponderată, să vedem ce este practicabil și ce face sens. Cel mai simplu ar fi să iau uh, propunerea colegului din Lituania. Și anume, 2% penalizare și 200 de euro penalizare pentru sume mai mari. N-aș fi vrut să merg atât de departe, mi se pare o, o opinie curajoasă și uh, 12 luni pentru implementarea directivei. Nu vom reuși să respectăm aceste termen pentru că, în general, statele membre au nevoie de 2 ani pentru a implementa un act normativ, câteodată chiar mai mult. Uh, dar nu pornim de la zero, aș ține să subliniez acest lucru în fața tuturor colegilor care ar spune că această directivă este inutilă și că deja există alte acte normative în acest sens. Ei bine, directiva din 2000 nu funcționează cum ne-am dorit. Acolo sunt stipulate 30 de zile ca termen, dar fără nicio sancțiune. Și vedem că această, uh, această dispoziție nu are efectul scontat. Există state care au legi naționale care funcționează foarte bine, da, spre exemplu, exemplu, în Olanda, în Marea Britanie este cazul, chiar și, și în Germania. Deci, într-adevăr, pot fi modificate lucrurile dacă există voință politică în acest sens. Există o nevoie de acțiune la acest capitol, lucru de care sunt convinsă și slavă Domnului, de acest lucru au fost convinși și participanții. Am menționat uh, mare parte din puncte, dar vreau să ajung la acel punct Uh, mai spinos și anume decesul de părere că autoritățile publice trebuie să aibă funcția de model. Chiar și dacă vom uh, adopta această directivă uh, punând pe picior de egalitate sectorul public cu cel privat, Chiar dacă vom accepta această idee, lucru care ar fi foarte bun având în vedere atmosfera creată în sală, atunci vă rog acasă, la dumneavoastră, să discutați cu autoritățile publice și cu firmele pentru a constata dacă autoritățile publice au o situație mai specială sau nu. Condițiile cadru în care se mișcă autoritățile publice sunt diferite prin comparație cu sectorul privat. Sectorul public are un buget în baza căruia poate să emită anumite sarcini și contracte și așa mai departe. De asemenea, acest sector public are un acces mai bun la credite decât firmele private și de cele mai multe ori uh, sectorul public nu ajunge să aibă problemele de lichiditate pe care le are sectorul privat. De asemenea, în ceea ce privește contractorul public, ei bine, la acest capitol se subliniază cum sunt afectate IMM-urile în momentul în care trebuie să lucreze, să se miște în acest domeniu și să plătească. Ei bine, dacă sectorul public plătește la timp, după cum este situația în relativ multe state, în țările scandinave, în Germania, în Europa Centrală și de Est, atunci normal că nici nu trebuie să vă îngrijorați cu privire la această directivă și sfera ei de aplicare. Deci, Asta am vrut să vă spun eu, să justific punctul de pornire și abordarea. Asta nu înseamnă că nu voi ține cont de opiniile dumneavoastră. Pe final, pentru a prelua parte din grijile dumneavoastră când vă veți întoarce acasă, într-adevăr, cele 5% au fost înlăturate, restul rămâne cum a fost stipulat, vom uh, fi atenți să nu fie menționate doar sancțiuni în această directivă, ci și exemple pozitive. Nu vom face uh, nu vom reduce standardele naționale, nu vom face excepții inutile și vom avea o directivă practicabilă. Vrem să ajutăm IMM-urile. Vrem să ajutăm aceste companii să creeze locuri de muncă, pentru că de cele mai multe ori de acolo vin locurile de muncă în Uniunea Europeană. De asemenea, vrem să ajutăm IMM-urile să rămână inovatoare, pentru că IMM-urile sunt mult mai uh, inovatoare decât firmele mari. În primul rând, IMM-urile sunt cele care, la nivel economic, uh, ne aduc acolo unde dorim. Prin urmare, trebuie ca din partea noastră să vină sprijin pentru acest sector și ajutor. Acest mesaj este preluat uh, de mine astăzi din partea dumneavoastră și voi ține cont de acesta pe viitor. Vă mulțumesc! Well, I want to thank Barbara. Vreau să-i mulțumesc Barbarei pentru munca deosebită la acest dosar. Sper că toți participanții consideră că au putut să spună ce au dorit să spună. Ultimele lucruri pe care să le spun. Întâi că e un moment foarte important în care s-a ținut această dezbatere. Angajamentul uh, și implicarea Parlamentelor Naționale, după cum a spus și Barbara acum, este în plin proces de redactare a amendamentelor, discută în mod activ cu Comisia, am examinat propunerea lor revizuită și acesta e momentul potrivit ca noi să vă dăm posibilitatea să avem această audiere. Am avut și cu factorii de interes să vedem dacă raportorul poate să ajungă la un compromis, să tragă niște concluzii politice. Sper că dumneavoastră și comisiile din parlamentele dumneavoastră veți um, continua să păstrați legătura cu noi. că veți încuraja și pe colegii dumneavoastră să păstreze legătura cu noi. Știu că și Comisia va invita să trimiteți propuneri, comentarii. Mulți ați și făcut acest lucru. Salutăm de asemenea să ne trimite și nouă copii ale acestora. Am făcut un fel de rezumat. Nu întotdeauna vin direct la noi, dar ne bucurăm să primim contribuțiile dumneavoastră și să le transmitem și raportorului. Am dorit să avem și comentariile dumneavoastră despre această reuniune, dacă vreți să luați legătura cu noi ce s-ar putea îmbunătăți pe viitor. Mi se pare o parte indispensabilă a activității. Avem uh, planuri, în curând să avem o altă astfel de reuniune în ce privește recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale, care s-ar putea să vă intereseze pe unii. Și în fine să vă spun sau să vă reamintesc că toată această reuniune s-a transmis pe internet va exista și înregistrarea pe pagina de internet a Parlamentului. Puteți să luați extrase de acolo? Și ne-am bucurat dacă ați include și contribuția dumneavoastră în Parlamentul uh, European, în pagina de internet a Parlamentului dumneavoastră, ca să arătați cum lucrăm împreună. Ar fi bine să vadă și cetățenii acest lucru, această dublă implicare, ca parte a activității noastre. Aș vrea să mulțumesc în special vizitatorilor pentru efortul de a veni astăzi în uh, sânul nostru și sper că vom avea ocazia să ne revedem în viitor. Vreau să mulțumesc interpreților pentru această parte a reuniunii. Vom avea acum o scurtă pauză până la ora 5 și jumătate, când vom începe o conferință comună cu uh, Adunarea Națională din Franța privind drepturile consumatorilor, iar colegii care doresc să rămână ca să observe această reuniune sunt bineveniți. Vă mulțumesc! Uh, ladies and gentlemen, we'd like to start the... Uh, Doamnelor și domnilor, am vrea să începem această conferință cu Asamblea Națională la 5 și jumătate. Văd că deja suntem în direct. Îi văd pe colegii de la Asamblea Națională. Vă aș ruga pe cei care ieșiți să ieșiți în liniște și apoi să începem. Okay, could I ask uh, all colleagues who are all our team here who are going to participate? O să rog pe colegii care participă să ia loc. Because we are ready to go and uh, yes, we have pentru că suntem gata să începem. Avem o listă de vorbitori. Cine discută în particular, vă rog să o faceți uh, în afara sălii. Right. Good. I think we are. Are we uh, receiving each other in uh, in Paris? Să vedem dacă ne vedem, uh, ne vedem unii cu alții, Bruxelles cu Parisul, da? On y va? Shall we go? Malcolm, on y va ah. On y va On y va, monsieur le président, oui. Să începem, să începem, domnule președinte. Așadar, dragă Malcolm Havel, aș vrea mai întâi în numele Comisiei pentru Afaceri Europene să îi salut pe colegii din parlamentari din Comisia pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor, IMCO din Parlamentul European și, evident, pe președintele său și să vă prezintăm, sau să vă spunem încă, pentru că mai e momentul adecvat, cel mai bună urări și la mulți ani 2010. Mulțumesc Comisiei IMCO pentru că a organizat această conferință premiere. Pentru prima dată că avem o reuniune în comun între Comisia IMCO și o comisie a unui Parlament Național cu privire la un proiect de directivă în discuție prin videoconferință. Există o inițiativă cu două obiective de a întări dialogul între Parlamentul European și Parlamentele Naționale în noul context al Tratatului de la Lisabona și nu doar pur și simplu în baza principiului subsidiarității și proporționalității pentru noi, ci de asemenea și pe fondul textelor. În al doilea rând am ales un text important pentru a inaugura această activitate în comun între comisii, pentru că proiectul de directivă pe care îl vom discuta astăzi reprezintă un element important al consolidării protecției consumatorului. Știu că acest text provoacă speranțe dar și critici și vom putea să avem o dezbatere, așa că vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Mechian. Vreau să salut inițiativa dumneavoastră de, de a avea această conferință. Știu că ne-ați scris în octombrie, a durat ceva timp uh, ca să punem totul pe picioare, dar mi se pare ceva foarte important și sunt sigur că și tehnica ne va ajuta astăzi. Acum uh, tratatul de la Lisabona este în vigoare, relațiile cu parlamentele naționale sunt de mare importanță pentru noi și cred că suntem prima comisie din Parlamentul European care face acest lucru și marchează un moment istoric în relațiile dintre noi și Asamblea Națională. După cum știți, e o etapă importantă acestei propuneri, acestui proiect și veți auzi poziția raportorului nostru. Vrem să auzim poziția raportorului dumneavoastră domnul Schwabe din partea noastră <clears throat> și raportorii din umbră de la grupurile politice. Suntem în proces de pregătire a vizului și vrem să auzim și punctul dumneavoastră de vedere, deci ne bucurăm foarte mult că putem face acest lucru și să avem o dezbatere mai târziu. Avem la dispoziție doar o oră. Știu că partea noastră a planificat timpul de intervenție destul de strict și dumneavoastră sunt comis și acum raportarea dumneavoastră, doamna Marieta Caramanli, o să ia cuvântul. Merci, monsieur le président. Monsieur... Mulțumesc, domnilor președinți, domnule raportor, dragi colegi. Înainte de a mă referi la fondul subiectului, Vreau să fac un mic supliment în ce privește noutatea organizării acestei dezbateri, după cum am mai discutat la telefon cu domnul Schwab, domnul raportor. Aș vrea să intrăm în detaliile textului, să facem o examinare a chestiunilor tehnice. Mai întâi, pentru că e ceva atât de mm, lung și de complex, că nu ne-ar fi de ajuns o oră. Am decis în adunarea națională franceză, vreau să vă reamintesc, în etape succesive, o primă comunicare în mai 2009, urmată de un raport de etapă în noiembrie 2009 și apoi vom defini cu toți împreună ulterior un punct de vedere în cadrul unui raport final. În ce privește marile elemente de neocolit pe care le vom menționa. Comunicarea de pe 5 mai se referă la 5 elemente imperative. Mai întâi, o armonizare focalizată, o mare flexibilitate pentru statele membre în sensul principiului subsidiarității și o protecție sporită pentru consumator. Concluziile raportului de etapă din noiembrie au confirmat aceste elemente pe care le-au mai dezvoltat. Vreau să vă reamintesc că obiectivul este de a corecta două lacune majore ale textului, o lipsă de claritate și de precizie care duce la incertitudini și o insecuritate juridică, dar și o aplicare mecanică a principiului de pline armonizări care duce la un nivel insuficient de protecție a consumatorului. Acest ultim punct poate părea paradoxal. Textul propunea că armonizarea maximă nu oferă consumatorului decât o protecție minimă. De fapt, conține niște pași înapoi față de cadrul actual, iar în ce privește protecția consumatorului, acest element nu a fost subliniat uh, suficient. În ce privește protecția maximă sau armonizarea maximă amenință anumite principii din dreptul național din statele membre și a spune în special, de exemplu, revine asupra, înapoi față de unele progrese, vânzările la distanță, sistemul de garanție a vicilor ascunse și alte elemente menționate în raportul uh, în varianta scrisă. O astfel de armonizare în jos nu este acceptabilă, deci uh, noi suntem cu toții de acord în acest sens și în ce privește abordarea de ansamblu a textului nu trebuie să supraevaluăm mizele comerțului transfrontalier. Obstacolele pentru comerțul la distanță nu sunt decât juridice și există și probleme de limbă, și distanța, termene mai mari, reclamații la telefon și așa mai departe. Deci pentru a îmbunătăți textul, pentru a avea un echilibru adecvat, trebuie să ne menținem la câteva mari principii, să vizăm un nivel ridicat de protecția consumatorului prevăzut de tratat, să recentrăm textul pe esențial în conformitate cu principiul subsidiarității și proporționalității, să păstrăm astfel competențele ce revin statelor membre pentru a adapta, dacă este cazul, în termene dreptul de consum la evoluarea sau evoluția practicilor, să prevedem aplicarea principiului armonizării maxime în mod focalizat, doar unde este cazul și oportun, să dăm dovadă de pragmatism, să clarificăm câmpul de aplicare al viitoarei directive, atât față de alte texte din dreptul comunitar, cât și regulilor din dreptul național și pe această bază o primă schiță ce ar putea fi viitorul text. Mai întâi definiții comune, perfecționate, aplicabile tuturor statelor membre, dar lăsând și libertatea unei eventuale extindere a protecției prevăzute pentru alte categorii decât consumatorii, deci menținerea garanțiilor de care dispun asociațiilor din Franța, apoi obligații de informare generale care ar fi proporționate pentru mizele reale ale tranzacțiilor și pieții interne, Apoi, în ce privește contractele la distanță și în afara sediului, obligații specifice de informare pentru a se adapta la nivelul efectiv actual de protecție. Apoi, adaptarea dispozițiilor specifice pentru garanția bunurilor, pentru a evita orice pas înapoi, mai ales în ce privește ierarhii rigide, de căi de atac și perenitatea mecanismelor specifice. În ce privește apoi clauzele abuzive, ni se pare că principiul european uh, modificat prin comitologie nu este adaptat, deci recomandăm liste europene comune îmbogățite progresiv, plecând de la listele naționale aplicabile în statele membre pe lângă aceste liste. După ce o să vă dau cuvântul, poate să ne mai gândim la niște aspecte, eventual la nivelul studiilor de impact care sunt solicitate de asociațiile consumatorilor. Putem să ne gândim și la o reflexie cu privire la evoluția dreptului de proprietate intelectuală și alte domenii. Vă mulțumesc pentru atenție. Well, thank you very much for a very comprehensive... Mulțumesc foarte mult pentru o prezentare atât de complexă. Acum domnul Schwab, raportorul nostru, are cuvântul 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, îmi exprim bucuria să văd niște colegi alături de noi. Nu pot să văd pe toată lumea, dar pe baza listei există o serie de prieteni din circumscripția mea de la frontiera uh, franco-germană și e o plăcere să vă revăd. La început aș dori să spun că, după cum a menționat și doamna Caramanli, am avut și noi câteva temeri aici în la IMCO, temeri pe care le-am tratat ca atare, au fost preluate, deci nu au fost exprimate doar de Parlamentul francez. În ceea ce privește procesul elaborării acestei directive uh, pentru care sunt raportor, am încercat să colaborăm inten uh, intens cu parlamentele naționale. Însă, piața internă prezintă oarecare obstacole în continuare. Și tuturor ne este clar că nu putem să avem o piață internă perfectă, perfect funcțională, nici măcar nu vrem să încercăm să facem acest lucru, dar cele șapte uh, procente menționate de doamna Caramanli sunt în uh, opinia noastră, realizabile pe termen mediu. De aceea uh, am și luat uh, propunerea comisiei și am analizat-o îndeaproape, am analizat și situația la Eurobarometru și am concluzionat că nu doar situația puțin neclară din punct de vedere legislativ, pe care trebuie să o soluționeze legislația aceasta, ci și limba și uh, plățile transfrontaliere reprezintă o problemă și un uh, impediment în fața comerțului transfrontalier. Propunerea Comisiei uh, a tratat uh, astfel de impasuri în fața comerțului transfrontalier și a reprezentat un pas în direcția cea bună. Dragi colegi, uh, discutăm aici despre o problemă destul de sensibilă, motiv pentru care noi, cei de la IMCO, vrem să prelucrăm această directivă în așa fel încât să avem o armonizare care să țintească spre următoarele obiective. Odată, îmbunătățirea comerțului transfrontalier, comerț de bunuri și servicii. Doi, asigurarea unui nivel crescut în toate statele membre a protecției consumatorilor și, în al treilea rând, ținem cont de flexibilitatea statelor membre, statelor membre și a actelor normative la acest capitol. Uh, Um, și să reacționăm ca atare la această flexibilitate. Deci vrem să prelucrăm acest capitol în detaliu, dar vrem să fim exhaustivi în prelucrarea noastră pentru că la final să venim cu o propunere um, care, bineînțeles, să aibă înainte și o evaluare a impactului. Mă bucur că astăzi, împreună cu dumneavoastră, putem să discutăm problemele care apar la nivel legislativ francez. Deja au fost uh, elaborate mai multe puncte de colega Caramanli. Uh, și vom discuta despre aceste probleme specific franceze. Desigur că eu, în calitate de Uh, raportor nu mă orientez doar prin videoconferință la Franța, în Franța, ci fac acest lucru și personal, am și studiat în Franța, dar să nu uităm, Franța reprezintă doar un stat din cele 27 de state și uh, din partea tuturor statelor avem opinii, avem critici și așa mai departe. Ei bine, toate aceste impulsuri vor fi elaborate astfel încât, la final, Uh, și guvernele, și firmele, și consumatorii să fie satisfăcuți. Acesta este obiectivul muncii mele, de aceea ascult cu mare interes ceea ce au de spus colegii acestei comisii și colegii din Franța. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc mult, domnule Șfas, spune președintele. Aș dori să verific totul. Deci se aude bine acolo în Franța, înainte de a trece la opiniile raportorilor din umbră? Good. Se aude perfect, nicio problemă. Foarte bine, înseamnă că tehnologia funcționează. Am să trec acum la intervențiile din partea raportorilor din umbră de la diferitele grupuri politice. Fiecare va avea un minut și jumătate pentru intervenție și apoi uh, veți interveni dumneavoastră. Doamna Evelyn Gebhardt care este raportor din UBRA și coordonatorul grupului socialist-democrat în această uh, comisie. Mulțumesc, domnule parla- uh, președinte, și eu mă bucur să regăsesc o serie de parlamentari pe care am întâlnit în activitatea mea pe această directivă și în cadrul Parlamentului în grupul meu politic. Deci, iată, este o ocazie foarte plăcută. Am să vorbesc acum în germană, fiindcă e vorba de directivă, intru în detalii. Așadar, stimați colegi, grupul nostru politic s-a preocupat intens de uh, chestiunea acestei directive și, bineînțeles, că avem mari probleme care ilustrează ceea ce a spus doamna Caramandia din Auri. Avem mari probleme cu această armonizare completă care este prevăzută. Ei bine, Uh, această armonizare înlătură anumite drepturi prevăzute în diferitele statele membre, drepturi foarte diferite, pentru că această situa situație din uh, statele membre europene este cât se poate uh, de inegală. Ei bine, nu vrem să îngreunăm situația consumatorilor europeni, de aceea grupul meu politic uh, în rezoluția Patri a spus deja că vrea o abordare mixtă, să vedem așadar unde există posibilități să țintim spre o armonizare, care este drumul cel mai bun spre această armonizare, dar totodată să lăsăm posibilitatea statelor membre să păstreze legislația în vigoare, care este funcțională, și să o dezvolte în continuare. De asemenea, și în ceea ce privește ONG-urile pentru protecția consumatorilor, vedem că acestea reacționează foarte repede în statele membre, motiv pentru care ar trebui să fim foarte atenți cum interacționăm și cu acești, acestea pentru ca uh, la nivelul acestora să se dezvolte drepturile consumatorilor. Ce înseamnă acest lucru? Că nu putem să avem o armonizare uh, completă, exhaustivă la acest capitol, ci trebuie să dăm dovadă și să păstrăm o anumită flexibilitate în continuare. Aceasta este abordarea noastră. Iată, iarăși am, nu mi-am respectat timp, îmi pare rău, dar la o temă așa de complexă este mereu foarte dificil să vorbesc puțin. Mulțumesc, doamnă Gebhardt. Acum domnul Robert Rochefort, raportor din umbră în numele grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi de la Paris, dragi colegi de la, din Bruxelles. Un lucru e sigur, această directivă nu poate să ducă la scăderea protecției consumatorilor în toate statele membre, în Franța, în Germania și în toate celelalte state. Părerea noastră este că dinamizarea pieței interne merge mână în mână cu încrederea consumatorilor și pentru ca încrederea aceasta să crească, trebuie ca consumatorii să fie bine protejați și să nu perceapă această directivă ca fiind un pas înapoi. Deci să fim foarte clar, trebuie astăzi să ne, gânde, să ne gândim că schimburile transfrontaliere poate nu sunt importante acum, dar să ne gândim în 5 ani, în 10 ani, în 15 ani, importanța lor va crește, mai ales având în vedere dezvoltarea comerțului pe internet la distanță. Armonizarea totală are un avantaj în acest sens. Consider că ziua în care vom conveni asupra anumitor aspecte, vom putea implementa aceste lucruri, vom putea educa consumatorul datorită faptului că lucrurile vor fi spuse în același fel în întreaga Uniune. Dar în amonte trebuie să ajungem la o concluzie comună, adică să apărăm consumatorul și să nu facem pași în urmă în acest sens. Care este nivelul de armonizare? probabil trebuie să fie generală în ceea ce privește definirea capitolul 20, capitolul 3 de asemenea în ceea ce privește vânzările și definiția acestora și în rest cred că ar trebui să existe o compatibilitate între definițiile actuale în fiecare țară și în cadrul european și de aceea cred că e nevoie de uh, o uh, armonizare, dacă nu maximă, foarte bine țintită. Mulțumesc, domnule Roșfor. Acum, în numele grupului Verzilor, are cuvântul doamna Turenen. Mulțumesc, domnule președinte. Punctul de pornire al Verzilor, când am început lucrul la această directivă, este faptul că avem de-a face cu o directivă privind drepturile consumatorilor. Sună banal, dar trebuie să ne amintim că întotdeauna consumatorul trebuie să fie în centrul eforturilor noastre și câteodată scăpăm din vedere acest lucru. Noi, în grupul verzilor, dorim să consolidăm încrederea consumatorilor în piața internă și vrem să îmbunătățim legislația europeană în acest sens. Deci trebuie să avem o perspectivă mai largă și să luăm în considerare ce s-a făcut până acum, să acționăm constructiv. Avem însă și câteva poziții critice cu privire la îmbunătățiri necesare înainte să ne oferim sprijinul necondiționat. Credem că este o greșeală să avem o armonizare totală, mecanică, în această directivă. Există patru motive pe care vreau să le menționez. În primul rând, se creează nesiguranță juridică. Care sunt consecințele acestei armonizări? Trebuie să ne gândim. Apoi, care sunt consecințele în ceea ce privește legislația națională? Un alt aspect este că există câteva domenii unde drepturile consumatorilor vor fi reduse și nu putem fi de acord cu așa ceva. Uh, Apoi, am dorit să consolidăm și aspectul transfrontalier al schimburilor comerciale și trebuie să ne concentrăm pe aceste aspecte înainte de a renunța la protecția drepturilor consumatorilor trebuie să avem în vedere și acest lucru. Nu cred că directiva, așa cum este ea formulată în prezent, este suficientă pentru viitor. Trebuie să înțelegem că internetul este viitorul și acest lucru nu se regăsește prea mult în directivă. Deci nu există o perspectivă pe viitor. Acestea sunt cele patru aspecte pe care dorim să le îmbunătățim înainte să sprijinim directiva. Mulțumesc. Acum domnul Kozitsnik, care reprezintă uh, conservatorii și reformiștii europeni. Teda că já využiji uh, za naši frakcie a pozdravím uh, naše kolegy. Mulțumesc și eu vreau să-i salut pe prietenii de la Paris. Este o ocazie deosebită de a face un schimb de păreri cu privire la acest subiect. Aș vrea să vă transmit scuzele colegului Bielan, care este raportor din grupul nostru politic. Astăzi e prezent la o manifestare legată de Holocaust care se ține în Polonia și aș vrea să vă spun că europenii conservatori sprijină o armonizare de plină la acest nivel. Vrem să limităm fragmentarea care există în prezent, vrem să se pună accentul pe informarea consumatorilor. Sunt de acord cu colegul din partea verzilor. Comerțul electronic nu e menționat foarte mult și cred că pe viitor acesta va fi uh, o forță motrice pentru piața internă. Mulțumesc! Și în încheierea contribuțiilor din partea Parlamentului European, din partea GUE, domnul Chiriacos Tiandafilidis. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, dragi colegi! Eu am să mă axez pe gradul de armonizare care este prevăzut în această directivă. Cum a spus și colega Gebhardt din partea socialiștilor, Comisia Europeană, o, Europeană propune o armonizare totală, ceea ce echivalează cu reducerea protecției consumatorilor, fiindcă aceasta um, nu permite statelor membre să ia măsuri care să corespundă specificităților fiecărui stat mai ales capitolul 4 referitor la garanții. Această armonizare totală reduce protecția consumatorilor în multe state europene, cum s-a văzut și în studiul făcut de Comisia Executivă pentru toate statele membre. Apoi, noul cadru juridic creează obstacole Statele membre, evident, trebuie să uh, accepte anumite schimbări, sigur. Cei care profită la maxim de aceste costuri administrative sunt marile companii. Și directiva nu are în vedere o reducere a costurilor pentru consumatori. Deci ne aflăm în fața unei directive unde se reduce protecția consumatorilor și nu se împiedică încasarea de profituri mari de către marile companii. Comisia Europeană trebuie să ofere și protecție consumatorilor, sigur, dar mai ales uh, și companiilor, dar mai ales consumatorilor. Aceasta este o datorie pentru noi. Mulțumesc foarte mult! Domnule președinte, ați auzit multe puncte de vedere din grupurile politice și de la raportori și acum am să vă dau dumneavoastră cuvântul pentru a asculta părerea membrilor comisiei dumneavoastră. O să dau mai întâi cuvântul membrilor grupului socialist, Jérôme Lambert și Jean Gobert. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Proiectul de directivă prevede înlocuirea patru, a unor cadre de armonizare minimă din 85 pentru vânzarea în afara sediului, din 93 privind clauzele abuzive, din 97 privind vânzările la distanță și din 99 privind garanția bunurilor de consum se înlocuiesc aceste patru cu o directivă de armonizare maximă. E o tendință de fond în materie. Directiva din 2005 privind practicile comerciale neloiale și de armonizare maximă. De asemenea, cu anumite nuanțări cu cea din 2008 privind creditul pentru consumatori. Pentru statele membre este o schimbare majoră. Textele actuale de armonizare minimă le permit să prevadă măsuri naționale care apără mai mult consumatorul ceea ce majoritatea au și făcut. Aceste texte permit de asemenea cu un nivel de protecție similar exprimarea unor diversități în soluțiile în vigoare. Nu va mai fi posibil dacă viitoarea directivă este în întregime de armonizare maximă. Niște recente hotărârile Curții de Justiție de anul trecut și din ianuarie 2010 nu lasă nicio îndoială în această privință. În consecință, concluziile noastre merg împotriva aplicării mecanice a principiului armonizării maxime unui domeniu atât de larg cum e cel acoperit de text, întrucât a reduce nivelul de protecție pentru consumator. De fapt, acest principiu de armonizare maximă ar induce suprimarea unor dispoziții legale sau de reglementări naționale care asigură o protecție la care consumatorii n-ar trebui să renunțe, cum e cazul pentru anumite informații precontractuale, garanția bunurilor sau clauzele abuzive. Ar fi o sursă de mari probleme. Apoi, nu trebuie să neglijăm că dreptul la consum este un drept al proximității care cere menținerea de capacități de intervenție din partea statelor membre pentru a răspunde nevoilor reale ale protecției consumatorilor și așteptărilor societății. Nu se poate soluționa totul la nivel european, deci e mai bine să se aplice principiul subsidiarității. În fine, nu trebuie să fixăm un drept care este în evoluție. Deci nu e realist în practică să preconizăm un drept uniform, unic și să garantăm că nu va exista nicăieri niciun pas înapoi în nivelul de protecție față de dreptul sau legislația actuală. Suntem într-un domeniu sensibil în care orice ipoteză de pași înapoi nu este de preconizat pentru cetățeni și guverne. În consecință, suntem favorabili unei abordări pragmatice bazate pe o armonizare maximă care să fie cu adevărat focalizată, adică să se aplice doar la ce este strict necesar. Mulțumesc. Mulțumesc. Există două abordări posibile pentru dreptul de consum, una e piața internă și cealaltă este protecția consumatorilor. Pentru noi nu sunt în contradicție, ci mai degrabă se completează reciproc. Credem că textul nu se bazează pe un echilibru adecvat între cele două abordări. Diagnosticul politic împărtășit de Comitetul Economic și Social European, de Comitetul Regiunilor, ceea <clears throat> ce arată și asociațiile consumatorilor care consideră textul mai favorabil pentru întreprinderi. Pe plan tehnic se observă nouă niveluri de regres pe plan comunitar, după cum s-a menționat de către colegii din PE și nu o să insist. Al doilea se referă la legislația națională, s-a spus uh, în baza acestui principiu. Anumite dispoziții de protecție ar fi uh, eliminate. Consumatorul trebuie să facă um, un bilanț între avantaje și dezavantaje, dar aici nu se măsoară tendințele în ce privește litigiile comerciale și în acest context se măsură, măsoară mai degrabă pași înapoi și nu pași înainte. Buna funcționare a pieței europene nu se poate baza decât pe o concurență liberă, să nu există o calitate scăzută a produsului. Iată de ce un drept de, al consumatorului de înalt nivel care să protejeze consumatorul și să promoveze cele mai bune întreprinderi. Mulțumesc. Acum o să dau cuvântul unor membri ai grupului UMP. Lijo Froa, care înlocuiește pe Dinel Pascal, care a avut o problemă cu trenul, Gerard Brazin și Valerie Rosodobor. Două minute fiecare. Mulțumesc. Pentru că este o propunere importantă a Comisiei și aduce niște progrese interesante. Este la fel de important să vedem și să analizăm împreună punctele care ar avea nevoie de o claritate suplimentară, cum ar fi câmpul de aplicare. Pentru a preciza textul, trebuie în special să se efectueze o mai bună definire N-am intrat încă în acest nivel de amănunte. Ar putea fi interesant să culegem părerile dumneavoastră în această privință. Nu se poate în această fază să facem un raționament uh, abstract, cum s-a spus în mai multe intervenții. Este vorba de o situație care prevalează în cele 27 de state membre. În această fază uh, ne-ar interesa părerea dumneavoastră cu privire la servicii, Acestea sunt definite destul de larg în tratat, în cadrul uh, dispozițiilor privind libera prestare de servicii, cum e și în directiva serviciilor. La fel, dacă se poate păstra definiția produselor care vizează ansamblul bunurilor și serviciilor, inclusiv bunurile, obligațiile și drepturile imobiliare, în același fel și într-un alt cadru referitor la licitațiile prin internet, uh, se trece prin moduri noi de intervenție, platformele informatice. Colega noastră, Marieta Caramolo, în raportul ei s-a referit pe bună dreptate la legitimitatea de a permite consumatorului care încheie o tranzacție cu un profesionist să beneficieze de aceleași drepturi ca atunci când modalitățile de tranzacție sunt clasice. Comisia, în ce privește dreptul de retragere spune că dacă nu s-a dat oferta cea mai ridicată, toate acestea par puțin convingătoare. Aveți vreo opinie în această fază pe care să ne o comunicați pentru a permite să prelungim uh, schimbul de dezbatere? Mulțumesc. Bună seara! Comisia Europeană ne propune un um, câmp de acțiune extins, aplicabil tuturor contractelor, serviciilor și bunurilor, inclusiv imobile. O astfel de abordare prezintă anumite probleme. În primul rând, nu înțelegem care este legătura cu celelalte directive comunitare relevante și există multe în acest sens. Nu este vorba de texte sectoriale, cum este cel referitor la turism și la servicii um, sectoriale, și nici text transversal, cum este directiva privind servicii, care au legătură și directiva cu, privind contractele electronice. Există dificultăți concrete. Comisia Europeană este conștientă de acest lucru, dar fiindcă dispozițiile pe care le propune sunt um, încărcate de multe excepții, fără ca sensul și sfera lor de aplicare să fie clar, textul fiind deci incomplet. În această fază nu avem o viziune sigură și finală a acestei probleme, dar am dorit să știm care este primul dumneavoastră punct de vedere pe anumite sectoare care sunt analizate în mod special fiindcă uh, există măsuri de excludere. Am identificat serviciile financiare, operațiunile din domeniul imobiliar, altele decât transferul de proprietate, închirierea și construcțiile. Vă reamintesc că în ceea ce privește construcțiile avem un regim special de responsabilitate a constructorilor și serviciile de transport pentru care există niște texte specifice care se referă însă la niște aspecte diferite. Poate că dumneavoastră ați identificat și alte sectoare care ar trebui să se bucure de o analiză detaliată. Mulțumesc! Domnule președinte, dragi colegi, printre subiectele pe care nu le-am abordat încă, la nivel comunitar, mai ales în cadrul grupului de lucru pregătitor de la Consiliu și care trebuie luate în considerare, se numără și serviciile sociale. Un subiect uh, foarte relevant. Anul trecut am avut un raport uh, un, uh, privind serviciile sociale. În Europa există o diversitate foarte mare în acest domeniu. Și este un paradox că, dincolo de această diversitate, prezentăm o fizionomie specială față de cea a Statelor Unite. Concluzia normală este că doar prin respectarea principiului subsidiarității putem să promovăm diversitatea statelor membre. Pe fond, deci, uh, cu mare uimire observăm că acest lucru nu se înțelege de la sine și că serviciile sociale ies din discuție. Din punctul nostru de vedere, serviciile sociale oferă prestații care nu se adresează consumatorilor, ci unui public special care are nevoi uh, specifice Coeziunea socială, reinserția pe piața muncii sunt domenii specifice și beneficiarii acestor servicii nu sunt întotdeauna față în față cu prestatorii. Uh, există o relație triunghiulară cu intervenția unui terț, autorități publice, teritoriale, care își asumă costurile sau, în domeniul instruirii, um, oferă prestațiile respective. Considerăm, deci, că acest element trebuie să fie exprimat clar și nu dorim să există o excludere a acestuia din corpul textului, fiindcă acest lucru ar putea să dea naștere ideii că uh, uh, serviciile sociale nu sunt relevate la nivel european. Mulțumesc. Acum, în ceea ce privește aspecte specifice ridicate de Comisia pentru Afaceri Europene, am să-i dau cuvântul doamnei Anne Gormeș, domnului Jean Dionis din uh, Dusejur și apoi doamna raportor pentru câteva cuvinte finale. Domnule președinte, dragi colegi, dispozițiile privind contractele la distanță sunt foarte importante în ceea ce privește piața internă. Ele influențează majoritatea tranzacțiilor transfrontaliere și um, deocamdată reprezintă 7%. Nu vom epuiza subiectul, fiindcă nu avem timp, dar vreau să vă spun anumite aspecte relevante pentru noi. Întâi de toate, trebuie să existe obligații de informare specifice, consolidate cu textul în sine, obligația de a comunica un număr de telefon la care să poată fi consultați specialiștii. Legislația franceză uh, trebuie să nu fie pusă sub semnul întrebării de dreptul european. Trebuie să avem o abordare pragmatică a armonizării, mai ales a principiului armonizării maxime. Statele membre trebuie să aibă capacitatea de a face față unor noi situații, prevăzând uh, niște reguli bine adaptate. Guvernele naționale sunt cele care reflectă spiritul consumatorilor, având în vedere că ele sunt cei mai, cele mai apropiate de acest aceștia. Suntem uh, hotărâți să nu facem pași în urmă și uh, mai ales în ceea ce privește contractele la distanță. În ceea ce privește contractele pentru activități la domiciliu, dorim să nu existe livrare sau plată în uh, cadrul termenului de retractare a contractului consumatorul trebuie să aibă posibilitatea de a reflecta uh, la cumpărăturile făcute fără a ajunge la probleme legate de livrarea bunului și de solicitare de rambursare. Da, Domnule președinte, dragi colegi, două aspecte în care armonizarea maximă prevăzută pune probleme menționate de fapt deja de doamna Caramanlis. Prima se referă la obligarea de informare precontractuală proiectul Comisiei Europene nu ne convine, cu excepția obligației de informare prealabile pentru cheltuierile suplimentare pe care le cere profesionistul. Vizează să armonizeze maxim, adică fără a lăsa marjă de manevră statelor membre, regulile de informare a consumatorului, în special afișarea prețurilor. S-ar putea găsi soluții mai bune ca aplicarea principiului subsidiarității să pună în cauză reguli naționale foarte bine stabilite și eficace la noi, să zicem, la coafor sau la curățătoriile chimice, fără a preciza de ce. Există în termen de mize europene, în ce privește piața internă, nici în ce privește majoritatea cazurilor uh, cuantumul tranzacțiilor. Un al doilea punct, uh, clauzele abuzive. Pe fond, suntem de acord cu definiția propusă, care e deja în vigoare, cu excepția menționării bunei credințe, care pentru noi în Franța nu aduce nimic și complică în ce privește menținerea actorilor uh, consecințele clauzei abuzive, care nu îl obligă pe consumator. În această privință suntem de acord. Există două elemente de contestare. Mai întâi, am dorit să evităm orice pas înapoi față de clauzele negociate individual. Am dorit ca acestea să poată să continue să fie identificate ca fiind abuzive, dacă așa stau lucrurile, dezechilibrul între profesionist și consumator și în aceste eh, demersuri și clauze individuale și nu doar în clauzele preredactate. Apoi considerăm că demersul de armonizare maximă este inadaptat, după cum a spus și doamna raportor, în ce privește listele, inclusiv lista neagră, clauze considerate abuzive în orice situație și listele gri, clauzele ipotetic abuzive, care sunt un element foarte marcat de către cultura proprie din fiecare stat și noi am propune, după cum a făcut și raportorul, dar revin, ca listele europene să nu fie unice, aplicabile în toate statele, cu excluderea altor liste, ci niște liste comune, aplicabile uh, în completarea listelor naționale specifice și îmi permit să salut aici un tânăr coleg, Damia Bar, pe care îl văd că lucrează acum la Parlamentul European. Mulțumesc. Acum doamna Caramanlis și apoi răspunsuri din partea membrilor Comisiei IMCO. Mulțumesc, domnule președinte. În încheierea acestei părți, doream să revin la chestiunea garanției. Vreau să mă refer la singura garanție legală. Există două obiecții principale. Prima, cred, împărtășită de mai multe țări, se referă și la dreptul consumatorului, și anume căile de atac în caz de um, uh, punere sub semnul întrebării a garanției, propunerea este prea rigidă, lasă profesionistului doar opțiunea de a trece la prima fază, fie la reparare, fie la înlocuire. Noi am dorit să se rămână la textul directivei din 99 care îi dă această opțiune consumatorului și o altă obiecție doar din juridic, în formularea propusă nu se permite să ai nicio certitudine cu privire la perenitatea garanției pentru vicii ascunse ale bunurilor de consum. Este o dispoziție esențială din codul nostru civil care se aplică tuturor tranzacțiilor. Să știm dacă va putea continua să se aplice, dacă garanția face obiectul pe plan european al unei directive de armonizare maximă ține, mi se pare, de o dezbatere juridică cu privire la care nimeni nu poate să dea asigurări, deci menținerea acestor dispoziții este esențială pentru noi și face clar parte din elementele de neocolit. Mulțumesc. Acum, dumneavoastră, Malcolm, mulțumesc. I think there are so many points there. Cred că au fost uh, enunțate foarte multe idei și nu vom putea să răspundem la toate chestiunile abordate. Desigur că raportorul și raportorii din au ascultat cu foarte mare atenție. Aș dori să dau posibilitatea altor membri ai comisiei mele să ia cuvântul odată domnul Abad, pe care l-am menționat, doamna Vaniu și domnul Rochefort. Toți colegii noștri francezi, așadar, doresc să ia, să ia cuvântul și uh, o vor face. Uh, suntem fericiți că contribuie. Aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, dragi um, tineri colegi, salut inițiativa domnului Harburg pentru a organiza o astfel de întâlnire. E o premieră și iată că putem să discutăm cu parlamentele naționale în ceea ce privește propunerea de directivă, vreau să vă spun că citind raportul doamnei Caramali, uh, am observat că am identificat aceleași probleme, incertitudini și aceleași uh, posibile soluții. Am să mă limitez la două aspecte. Suntem de acord uh, cu privire la nevoia acestui text Într-adevăr, trebuie să existe un text care asigură o protecție ridicată a consumatorilor, păstrând competitivitatea întreprinderilor. Și dacă nu avem o protecție ridicată a consumatorilor, nu va exista încredere, iar fără încredere nu avem cum să consolidăm comerțul transfrontalier și piața internă. Și în acest sens putem lucra împreună pentru a identifica acele părți din propoziție care pot fi armonizate în totalitate. Mă gândesc la uh, definirea termenului de retragere de 14 zile și, de asemenea, putem lucra la aspecte precise care reprezintă pentru francezi simbolul protecției consumatorilor, cum ar fi garanțiile juridice și uh, taxele ascunse. Știu că putem uh, conta pe eforturile domnului Schwab pentru a găsi o soluție și dați-mi voie să vă spun, dragi colegi, că împreună cu colegul Filip Juvan din uh, Parlament vom face toate eforturile pentru a nu lăsa deloc senzația că protecția consumatorilor este amenințată într-un fel. Mulțumesc foarte mult. Doamna Vaniu acum dacă puteți să vă limitați la un minut. Foarte scurt, fiindcă colegul meu deja a atins câteva din subiectele mele. Aș vrea să salut colegii din adunarea națională avem acum tratatul de la Lisabona și mulțumesc lui Malcolm Harbour, care este președintele comisiei noastre, pentru că a permis uh, să ne întâlnim și să colaborăm la acest dosar important. O felicit și pe Marieta, care de altfel este parte a circumscripției mele, deci o felicit de două ori și domnul Lambert a avut o intervenție pertinentă, sunt în totalitate de acord. Trebuie să ne întâlnim, într-adevăr, în toate țările am văzut pe durata campaniei faptul că în Europa nu există o protecție prea mare și 80% din legislație și din viața cetă- cetățenilor are nevoie de protecție și de aceea trebuie să avem un text reușit. Cred că avem uh, suntem cu toții de acord că e nevoie de o viziune europeană. E viziune europeană care există, dar care nu înseamnă neapărat o uh, armonizare totală, fiindcă acest lucru ar putea duce la pierderea protecției consumatorilor. Vrem o armonizare cât mai mare posibilă, eh, dar trebuie să fie făcut acest lucru respectând subsidiarea statelor. Vom reveni la problemele care există, fiindcă există multe probleme legate de detaliile de zi cu zi. În orice caz, trebuie să încercăm să ne protejăm cetățenii și să găsim un acord cu toate cele 27 state membre. Nu va fi ușor, dar voința există și vom reuși. Mulțumesc! Domnul Rochefort. Voyez bien que finalement, euh, c'est pas trahir un grand secret. Vedeți că nu e niciun secret să constatăm că în Parlamentul European și Parlamentul francez se pun niște semne de întrebare, întrebări care sunt foarte apropiate. Niște răspunsuri pentru întrebările de la Paris, pentru doamna Gomes, care a vorbit mult despre vânzările la domiciliu și vânzările la distanță. Vreau să spun că eu cred că e un subiect în legătură cu care putem lucra prin amendamente pentru a respecta totuși un cadru care să poate să fie într-o armonizare maximă și în acest sens personal aș fi pentru a suprima al patrulea alineat, care este cel la care se face trimite trimitere și că părțile trebuie să nu interzică părțile să execute obligații contractuale în perioada de retragere. Sunt de acord, dar putem îmbunătăți textul. Pentru a răspunde în ce privește alt coleg uh, cu privire la clauzele abuzive, Cred că acesta e un subiect în legătură cu care va fi dificil să dăm un răspuns în ce privește armonizarea maximă. Mi se pare că armonizarea minimă ar fi singurul mod de a proceda, pentru că o listă este utilă pe plan european. Există țări ale Uniunii care nu au astfel de listă. Din potrivă, trebuie ca fiecare stat membru să poată să aibă, evident, posibilitatea de a modifica. Există diverse clauze abuzive în ce privește închirierile și nu cred că comitologia ar putea permite să se actualizeze rapid o listă care trebuie neapărat să fie vie, să evolueze în timp. Deci poate că trebuie să ieșim din armonizarea maximă. Oricum e o dezbatere de continuat. Mulțumesc. Um, I propose, Monsieur le Président, if we take... Propun, domnule președinte, să mai luăm doi vorbitori din partea noastră, după care vă dăm cuvântul și apoi trecem direct la concluzii, pentru că văd că deja depășim timpul alocat. Știu că domnul Lehlau și doamna Gephardt vor să ia cuvântul. Vreau doar să verific, să văd dacă nu mă înșel. Deci, domnul Lechner, eh, mai întâi și apoi doamna Gepner. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi din Franța, vă salut. Nu sunt adeptul unei armonizări complete și nici nu trebuie să înțelegem armonizarea ca să fiind completă. Trebuie doar să vedem unde putem să ajungem la o oarecare armonizare și să nu impunem acest principiu peste tot în toate domeniile. Consider că un punct important care trebuie abordat nu doar în, prin prisma comerțului transfrontalier, și, ci și prin prisma drepturilor consumatorilor, trebuie să fie uh, acela de a uh, oferi situația, a oferi posibilitatea uh, consumatorilor să cumpere anumite produse dintr-un stat, dintr-un stat diferit, de exemplu cetățeni din Germania să cumpere ceva din Franța și invers. Și cunosc situații în care uh, Uh, nu există soluții europene care să fie foarte bune pentru astfel de lucruri. Și atunci ar trebui să fim foarte atenți să nu existe acte normative în Franța, în Spania, în Germania, etc., care să ne împiedice pe noi, cei la nivel european, să facem ceva. De aceea eu consider că ar trebui să facem totul cu pași mărunți și cu foarte mare precauție. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor pe acest segment, Evelyn Gebhardt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să menționez un aspect care a fost deja relevat de colegii noștri din Franța, și anume dreptul la returnare. Este un domeniu în care nu putem să armonizăm complet totul, pentru că situația este atât de diferită în statele membre, încât, indiferent la ce soluție ajungem noi, uh, se, va, se vor întâmpina dificultăți foarte mari la nivelul uh, cetățenilor. Așadar, în Germania, spre exemplu, discutăm despre drept la returnare când avem toate uh, documentele la dispoziție. În alte state, abia când factura a fost emisă. într Într-o alte state sunt 30 de zile pentru returnare, 60 de zile în alte state și așa mai departe. Deci, reglementările sunt cât se poate de inegale și diferite și nu putem să le armonizăm complet. Nu putem să venim și să spunem că facem o reglementare unitară pentru a avea o situație egală în Franța, în Germania, Italia, Olanda și așa mai departe, pentru că aceste țări vor uh, întâmpina dificultăți. Cetățenilor nu vor înțelege de unde aceste modificări, cetățenii vor percepe că drepturile lor, în calitate de consumator, sunt încălcate. Să nu uităm, drepturile consumatorilor sunt drepturi pentru care s-a luptat. Ei au luptat pentru acele uh, pentru această situație a, de a le fi respectate drepturile. Și atunci, bineînțeles că nu văd posibilitatea armonizării complete. Sigur, nu am spus că nu avem nevoie de niciun fel de armonizare. Am spus că ideal ar fi o armonizare mixtă. Și atunci trebuie punct cu punct să vedem unde putem să facem ceva și unde nu. Vă mulțumesc. Uh, mulțumesc și eu, spune președintele, ultimele comentarii acum. Vă mulțumesc și eu, domnule președinte. Am vrut doar să mulțumesc colegilor din Franța pentru că ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost foarte interesant. A fost foarte interesant să auzim uh, exemplele din Franța, exemple de probleme. Pentru că noi, cei de aici, uh, când emitem un act normativ, trebuie să ținem seama de tot soiul de probleme care se derulează în diferitele state membre. De aceea vă solicit uh, aportul la procesul legislativ european pentru că nu poate decât să se sconteze cu rezultate pozitive. De asemenea, poate că pentru dumneavoastră ar fi foarte bine pentru a îmbunătăți situația între dreptul comunitar și dreptul național, dreptul civil, să vedeți ce pași trebuie întreprinși. Mă bucur foarte mult că vom, vom avea posibilitatea ulterioară de a discuta. Mulțumesc tuturor colegilor mei, spune președintele. Voi reveni cu, vom reveni cu concluziile din partea echipei noastre. Je uh, vais passer la parole Cristof Caș și după aceea poate ar fi interesant să auzim cei doi raportori ce au de spus domnul Schwab și doamna Karamanlis. Mai întâi Cristocaeș de la Partidul Socialist, mulțumesc două lucruri față de dezbaterea pe care am avut-o. Nu am senzația că problemele pe care le pună Franța ar fi specifice pentru țara noastră. Am senzația că și alte țări pun aceleași probleme și alte organizații pe plan european le pun. E o problemă europeană și nu o problemă națională. În al doilea rând, a fost o dezbatere și pozitivă, dar trebuie să mai clarificăm chestiunea armonizării maxime Suntem ostili unei armonizări maxime, pentru că noi considerăm că va pune sub semnul întrebării drepturile consumatorilor. E mai bine să avem o armonizare maximă, minimă la nivel maxim decât una maximă la nivel mic. Domnul Roșfor a vorbit de armonizare maximă focalizată, un concept nou, de ce nu? Poate că e un element de interes, dar în orice caz este clar că nu dorim să există o armonizare care să pună la îndoială drepturile consumatorilor. Mulțumesc. Marieta Canal Caramali și apoi domnul Șfan. Da, domnule președinte, pentru a trage niște concluzii într-o primă etapă în ce privește nevoia de armonizare a dreptului eh, consumatorilor pentru a edifica piața internă, două observații, după câte știu eu, în America de Nord, unde există o pluralitate de legislații, asta nu i-a împiedicat să aibă o piață internă în SUA. Și prin diversele intervenții ale colegilor parlamentari europeni, punctul de vedere al francezilor e împărtășit de alte țări și din diverse grupuri politice. Vreau să reamintesc de asemenea că în dreptul consumatorului, așa cum este propus aici, deocamdată se dorește să se insiste mai mult pe nevoia de a îmbunătăți încrederea consumatorilor, garantând mai bine fiabilitatea produselor, ceea ce ține și de dezvoltarea de produse durabile, dar încadrând mai bine comercializarea de produse și servicii asociate, mai ales în sectorul digital și industriei culturale. În încheiere, aș uh, utiliza o expresie a lui Condorcet care spunea că legile trebuie să facă să sufere inegalitățile. Aici între consumatorii teritoriali, dar și consumatorii individuali care adesea nu cunosc legislația și profesioniștii consideră care au consilieri, care au experiență. Cred că pentru a face să progreseze și această examinare a studiei de impact, să putem continua, eventual să lucrăm în ce privește încrederea consumatorilor și acțiuni de grup, fiind chestiunea definițiilor, mi se pare. Și condițiile de retragere sunt elemente care trebuie să aibă o armonizare maximă. Domnul Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată colegă, doamna, Cara, doamna Caramandi, am spus deja că piața internă și cu dreptul consumatorilor reprezintă două chestiuni care nu pot fi tratate decât împreună și nu ar trebui uh, să le vedem doar la poli opuși. Sigur, este nevoie de mai mult comerț transfrontalier la nivelul Europei și este foarte bine dacă reușim să facem acest lucru, evident, îmbunătățind protecția consumatorilor, drepturile consumatorilor. Deci, sunt perfect de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră. Cred că cu această propunere am abordat o chestiune de bază comunitară și anume că trebuie să devină și mai simplu să uh, se apreze la comerțul transfrontalier. Asta vorbim despre consumator și, și bineînțeles, asigurând un uh, respect ridicat al protecției consumatorilor. Să nu uităm ceea ce a spus Kurt Lechner și uh, raportorul care a luat cuvântul la dineauri. Am văzut ce s-a întâmplat cu directiva privind protecția consumatorilor. Toată lumea a spus, la nivelul statelor membre, că este pentru armonizare completă la punctul 1 și la punctul 2, dar mai apoi s-au făcut 27 de excepții privind Franța, privind uh, Germania, pentru că dreptul național era prea frumos. Evident că această situație nu face sens la nivelul consumatorilor, pentru că ei au nevoie de lucruri simple, clare și transparente, de acte normative care să îndeplinească aceste atribute. Prin urmare, este nevoie să acționăm țintit, să ne exprimăm foarte clar și atunci normal că ar trebui ca împreună să întreprindem pași concreți către soluții bune în acest sens, împreună cu Consiliul de Ministri. Ceea ce aș vrea să mai spun în, ultim, nu în ultimul rând este faptul că există câteva specificități franțuzești care au fost menționate. Există astfel de situații și în alte state membre, sunt convins. Și cred că dacă este să comprimăm uh, mai multe domenii, să spunem, de exemplu, licitațiile online, și dacă oferim aceleași drepturi de retragere tuturor uh, consumatorilor, atunci peste tot în Europa vom ajunge mai departe cu protecția consumatorilor. Sunt convins că nimeni nu avea de suferit de pe urma intervențiilor noastre, ci mai degrabă vor avea doar de profitat. În al patrulea rând, aș vrea să spun că ar trebui să fim atenți ca unele dezvoltări la nivel european, în ceea ce privește comerțul transfrontalier, nu simplifică situația, ci în lunile următoare vom vedea uh, că vor îngreuna situația. Va intra în vigoare regulamentul Roma 1, regulamentul Bruxelles 1 și vom vedea ce se va întâmpla. Uh, vom vedea că anumite lucruri care au fost valabile în trecut nu vor mai fi aplicabile pe viitor. Deci trebuie să ținem seama de toate aceste modificări, să acționăm constructiv pentru a găsi soluții viabile pentru consumatorii europeni, soluții pe care ei să le înțeleagă. Poate că ar fi util ca pe viitor să mai efectuăm un interschimb de informații cu privire la această temă. Deocamdată vă mulțumesc pentru participare. Monsieur le Président, Domnule președinte, o concluzie din partea dumneavoastră. Da, Malcolm, aș dori întâi să vă mulțumesc din suflet pentru organizarea acestei întâlniri în comun, care este o premieră importantă. Aș vrea de asemenea să vă spun că, evident, această activitate, cum a spus foarte clar domnul Schwab, trebuie să fie continuată și vom um, colabora împreună în acest sens. Însă, după cum ați văzut, între deputații naționali, uh, fie că sunt din majoritate sau din opoziție, au ajuns la un acord la fel și cu guvernul francez. Dar, cum a spus Christophe Careș sau Andreea Schwab, nu este vorba de o poziție franceză aici, ci e vorba de poziția mai multor state. Adică, Există mulți eh, care au spus că nu doresc să se reducă protecția consumatorilor. Trebuie ca statele membre să facă față evoluției referitoare la drepturile consumatorilor. Eh, trebuie să existe o armonizare globală, dar trebuie ca aceasta să fie țintită și trebuie să abordăm lucrurile într-un mod pragmatic și să armonizăm global doar când este absolut necesar. Și cred că textul trebuie să răspundă așteptărilor consumatorilor europeni. Încă o dată mulțumesc pentru această prima întâlnire de acest gen și sper să avem ocazia să mai avem și altele. Mulțumesc foarte mult! Pierre, mulțumesc tuturor colegilor dumneavoastră pentru participare. Ca politician britanic și eu doresc să fiți pentru o soluție pragmatică, asta mă bucură și din acest punct de vedere în comisia noastră vă garantez că încercăm să ajungem la un compromis de bun simț. Acest schimb de vedere a fost foarte util pentru noi și a sosit la momentul oportun. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați de ambele părți, atât la Paris cât și aici în Bruxelles, pentru faptul că au facilitat acest lucru tehnologic. Mulțumesc și interpreților care au jucat un rol esențial în această nouă încercare de comunicare. Însă trebuie să facem eforturi pe viitor să avem a, alte întâlniri de acest gen. Am lucrat o oră împreună și iată ce rezultate bune am obținut. De aceea spun că e nevoie să mai avem astfel de întâlniri pe viitor. Noi ne dorim cel puțin acest lucru. Azi diminea, în această după masă ne-am întâlnit cu reprezentanții parlamentelor naționale. Am avut 21 de reprezentanți din parlamentele naționale și am vorbit despre un alt dosar foarte relevant. Deci aceasta a fost o după amiază plină plină de um, aventuri noi pentru noi toți. Vă mulțumesc foarte mult și acum uh, încheiem transmisia mulțumindu-vă dumneavoastră și colegilor noștri. Mulțumesc și vă doresc tuturor o seară plăcută de aici din Bruxelles. Malcolm? Se aude? Aș vrea să îți spun că sunt pragmatic pentru că nimeni nu știe aici, dar mama mea este englezoică și m-am născut la Londra.